Mes chers collègues, bonjour. Au fond de la salle, vous pouvez prendre... Dragi colegi, bună ziua. Vă rog să luați loc. Haideți. Monsieur Robert Zile, on va commencer. Începem imediat. Avant de commencer nos travaux, Înainte să începem, Uh, despre pachetul uh, privind mobilitatea, aș vrea să salut prezența în această sală a unei delegații din Federația Europeană a Salariaților din sectorul transporturilor, alcătuită din reprezentanți uh, de sindicați ai șoferilor de camioane și autobuze din Belgia, Franța, Olanda, Polonia, România, Spania și Regatul Unit. Bine ați venit la comisia noastră! Nous allons discuter cet après-midi. În această după-amiază vom discuta despre pachetul privind mobilitatea. Începem cu timpul de odihnă și am să dau de îndată cuvântul raportorului nostru, domnul Vin, Wim van den Kamp. După care îi voi da cuvântul domnului Bach, care încă n-a sosit, pentru că dumnealui, uh, îl reprezint, dumnealui este raportorul din partea Comisiei Amploa și voi da cuvântul și celorlalți uh, deputați uh, care vor dori să ia cuvântul după ce uh, vor fi vorbit raportorii din umbră, iar la final uh, va vorbi Comisia Europeană. Uh, bună ziua, domnule Liejoa, sunteți mereu uh, fidel postului dumneavoastră. După care îi vor cere raportorului să concluzioneze. Începem cu timpul de odihnă și îi dau cuvântul domnului Van den Kamp. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik ben uh, ontzettend... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, foarte bine dispus în această după-amiază. Uh, sunt foarte în formă și vreau să vă vorbesc despre dosarul meu, despre timpii de odihnă și mă bucur să vă spun, sunt bine dispus pentru că negocierile um, funcționează, negocierile merg foarte bine. Încă n-am chiar încheiat discuțiile, mai avem și mâine o reuniune cu raportorii din umbră Uh, vorbim tot timpul despre raportorii din umbră când vorbim despre astfel de ședințe, dar și uh, raportorii ceilalți pot să fie prezenți. Așadar, analizăm acest dosar făcând legătura cu dosarul privind cabotajul al domnului Estuc și cu detașarea lucrătorilor, uh, raport de care se ocupă doamna Meria Kilonen. Pentru că aceste trei acte împreună acoperă dosarul social de piață. Și o să trec prin cele 10 puncte care sunt pe lista mea, începând cu vehiculele utilitare ușoare. Tendința noastră în cursul negocierilor este următoarea. Toate vehiculele comerciale utilitare ușoare, peste 2,4 tone să fie uh, incluse în uh, transportul internațional, să fie acoperite de această directivă. Și vehiculele utilitare ușoare care fac transport uh, internațional trebuie deci să intră sub, uh, sub uh, incidența directivei. Uh, deci toate care sunt peste 2,4 tone și fac transport internațional trebuie să fie incluse în domeniul de aplicare al directivei. Există derogări pentru sectorul construcțiilor care are probleme cu transportul uh, macaralelor și a unor astfel de utilaje mari. Cea de-a treia observație se referă tot la o derogare pentru uh, întreprinderile care fac transportul cu autobuze mici din uh, toate mm, domeniile care ar trebui să fie exceptate de la aplicarea dispozițiilor privind perioadele de conducere zilnice săptămânale maxime, pauzele și perioadele de repaus. Apoi, trebuie să spunem ceva într-un considerent referitor la camioanele fără șofer. Pentru că tehnologia evoluează foarte repede și vrem să uh, să ne spunem cuvântul și în acest domeniu, să nu rămână nereglementat. Și nu știm dacă e vorba de uh, autovehicule care transportă marfă, uh, autovehicule fără uh, șofer, uh, cum anume trebuie să se aplice dispozițiile. Apoi, când e vorba de perioada de conducere, Comisia Europeană spune trei săptămâni are voie un șofer să fie în deplasare și pentru că am mulți colegi din Europa de Est, ă, noi considerăm că ar putea să fie prelungită perioada până patru săptămâni, dar acest lucru este încă în discuție și mâine dimineață se va lua o decizie. Deci trei săptămâni sau patru săptămâni ca perioadă de referință. Acest dosar este direct legat cu timpii de odihnă în cabină. Se vorbește foarte mult în Europa despre timpul de odihnă în uh, cabină, timpul de repaus și foarte multă confuzie pe acest subiect și eu aș dori să aduc uh, mai multă claritate în acest subiect. Timpul de repaus în cabină este interzis conform uh, unei sentințe a Curții de Justiție care tocmai a fost pronunțată recent, însă dacă șoferul dorește să-și petreacă în cabină o perioadă de repaus într-o parcare sigură, bine controlată, atunci poate să petreacă maxim două până la trei perioade uh, prescurtate, adică scurtate până la 24 de ore în cabină, într-o parcare și astfel cred că putem să rezolvăm o problemă socială foarte gravă, pentru că în Olanda văd șoferi care uh, opresc în weekend și stau undeva lângă o benzinărie. Așa, pe marginea autostrăzii, uh, își petrec timpul de odihnă uh, acolo și acest lucru nu ar trebui să mai fie posibil. Însă, dacă cineva trebuie să meargă la hotel peste weekend, iarăși nu e, nu e realist uh, acest lucru. Uh, să zicem că vin 55 uh, de camioane la Bruxelles și toți dorm la hotel peste, peste weekend. Costurile ar fi foarte mari și de aceea am ajuns la un compromis. Deci, nu ar trebui să se doarmă în cabină decât dacă uh, te găsești pe o, într-o parcare securizată. Și apoi, uh, există și o problemă cu perioadele de repaus de 45 uh, de minute. Am găsit un compromis. S-a spus de 3 ori câte 15 minute sau 30 de minute și 15 minute. Cea de-a doua variantă e mai degrabă acceptată. Apoi, cel de-al șaptelea punct, o derogare pentru trenuri uh, și pentru feriboturi. Um, deci pentru a respecta toți timpii de conducere și de odihnă, dacă te găsești cu camionul pe, un, uh, pe platforma unui tren sau uh, pe un, un feribot, um, Bine, n-ar fi de dorit totuși să se odihnească oamenii în astfel de condiții. Și apoi, uh, la, odată la 3, la 4 săptămâni, trebuie ca uh, fiecare șofer cu camionul său să se întoarcă acasă. E normal ca după ce petreci 3-4 uh, săptămâni pe drum să vrei să te întorci acasă, la familia ta, la, la uh, partenerul, partenera ta. Um, bun, um, dar nu cred că ar trebui să fie obligați oamenii să se întoarcă acasă. Poate dacă sunt undeva în zona Spaniei, vor să facă o, să ia o perioadă de repaus undeva la, pe coastă. Apoi, autobuzele nu sunt uh, echivalente cu uh, camioanele și uh, firmele operatoare de autobuze doresc un sistem adecvat pentru uh, transportul uh, de pasageri cu autobuze, ceea ce ni se pare corect. Și apoi, tahografele inteligente. Uh, știm că se discută dosarul cabotajului și detașării și e clar că timpii de odihnă, timpii de conducere pot să fie puși în aplicare doar în momentul în care există niște tahografe care să monitorizeze situația. Pentru că eu am văzut că dacă Parlamentul vine, vine cu legislație, ca în cazul parcărilor, de exemplu, apoi piața se și orientează. Pentru că până acum ne spun, da, da, da, o să introducem cândva în 2020-2025 uh, aceste tahografe. Dacă nu impunem niște condiții, atunci o să se întârzie. Și noi uh, am, uh, am propus deja uh, o dată pentru, introducerea, pentru introducerea tahografelor, care poate să fie schimbată încă de Consiliu, dar totuși ar trebui să ne punem de acord asupra unei date fixe. Eu mă bucur că în sfârșit Consiliul pare să ne asculte, pentru că cred că ar fi cazul să accelerăm un pic. Deja de ani de zile tot discutăm despre tot felul de subiecte și nu am deloc impresia că pe 8 iunie uh, Uh, o să primim o clarificare din partea Consiliului European. Domnul Macron, doamna Merkel și celelalte guverne, sigur că fiecare vrea să-și protejeze propriul sector al transporturilor, uh, totuși trebuie să-i uh, presăm un pic. Bun. Deci, un apel la Consiliu să facă ceva în sfârșit, pentru că deocamdată mai vorbe, vorbe, vorbe și nu se întâmplă nimic. Fiecare stă în țara sa și nu vrea să schimbe nimic, dar până la urmă ce facem la nivel european atunci? Bun, și am încheiat paranteza cu Consiliul. Apoi, la tahografele inteligente. Ne dorim dispoziții pentru deci ne dorim uh, dispoziții, dispoziții pentru tehnologii transfrontaliere automate, bine interconectate. Mâine, domnule președinte, vom uh, deschide un capitol de punere în aplicare cu Ismail Ertug și cu Miria Kilonen. Uh, vom fi scris împreună un capitol important pentru punerea în aplicare a celor trei dosare. Și doresc să mulțumesc secretariatului, mai ales celor două persoane care stau lângă dumneavoastră acolo. Vreau să le mulțumesc că am reușit să punem pe hârtie acest uh, capitol. Uh, Consiliul European uh, cred că nu va mai sta foarte liniștit atunci când va vedea că noi chiar vrem să protejăm drepturile sociale ale conducătorilor auto. Pentru că nu e vorba doar de flexibilitate, uh, așa cum uh, spune tot timpul uh, PPE-ul în sectorul transporturilor, e vorba și de protecție socială. S și D, GUE și sigur și PPE-ul ne dorim cu toții acest lucru. Este un subiect foarte important. Datele vor fi colectate, se va, va exista colaborare cu autoritățile naționale care vor avea acces la aceste date nu uh, vom construi acum uh, un uh, zgârie nori în care să se colecteze toate datele, că toată lumea își face griji privind protecția datelor, dar Sigur, se vor colecta date și trebuie să fie protejate. Cu aceasta cred că pot să mă opresc, v-am explicat care e situația în dosarul meu, așa stau lucrurile um, și nu știu dacă au mai apărut alte, alte informații, dacă dacă nu, atunci, sigur, o să discutăm să vedem când anume va putea avea loc votul și doamna președinte poate ne va putea spune ceva astăzi în cursul zilei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Van de Camp. Avem uh, foarte multe dosare uh, și îmi pare rău, dragi raportori din umbră, pentru că nu veți avea 10 sau, 15 uh, sau 20 de minute ca și raportorul, ci mult mai puțin. Voi fi mult mai strictă cu dumneavoastră. Doamna de aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să mulțumesc uh, domnului raportor, domnul Van den Kamp, pentru ce a realizat pe marginea amendamentelor de compromis, pentru că a putut să cuprindă și tematici mai sociale care ne interesează pe noi. Mulțumesc raportorilor din umbră, consilierilor și asistenților, pentru că s-au implicat în toate aceste luni care s-au scurs de când am început acest proces. E bine, cred că am ajuns la o serie de puncte de convergență în urma acestor convorbiri. Uh, sunt încă lucruri care mai trebuie finalizate. Mâine întâlnim din nou cu raportorii din umbră și cred că vom putea obține rezultate pozitive. Pe fond, în ce privește amendamentele de compromis, eu sunt de acord cu derogările legate de reglementările pentru tacografe în ceea ce privește vehiculele de până la 3,5 tone iar statele membre trebuie să aibă posibilitatea eventual să uh, aplice niște norme încă și mai uh, stricte pentru vehiculele de peste 2,4 tone. De asemenea, la, tot la 2,4 tone să se mențină excepțiile dacă transportul are loc uh, între două state membre. În sectorul construcțiilor aici s-a precizat nevoia de o derogare Uh, mai, uh, iar de asemenea derogări uh, pentru uh, anumiți șoferi. Meseria respectivă trebuie probabil re, uh, regândită în condițiile de astăzi. Repausul apoi în cabină e o tematică absolut esențială, decisivă și aici se desprind o serie de diferențe, divergențe chiar între grupuri și între delegațiile naționale. Cât privește perioada de, sau durata de repaus uh, săptămânală, trebuie să fie legată de celelalte um, obiective uh, legate de această perioadă săptămânală și dacă este să se întoarcă acasă, să se întoarcă acasă atunci când e vorba într-adevăr de reședința unde omul respectiv are uh, Uh, familia sa. Uh, deci, uh, repausul în cabină să fie numai ceva excepțional și în anumite condiții. Iar când e vorba de întoarcerea acasă, și aceste lucruri trebuie reglementate mai atent. De asemenea, să nu uităm că avem regiuni mai periferice acolo unde camioanele ajung numai uh, pe feribot sau uh, îmbarcate pe un tren. În aceste condiții trebuie să fie mai mare, o mai mare flexibilitate. În ceea ce privește tahograful uh, digital, acel tahograf smart de a doua generație, trebuie să pătrundă cât mai repede posibil la bordul camioanelor cu reglementări mai stringente, deoarece camionul poate să fie poziționat în timp real este foarte clar că astăzi, chiar cu telefoanele noastre, cu smartphone-urile, putem imediat să știm unde se localizează un camion sau altul. Deci nu văd de ce n-am putea să introducem și acest tachograf inteligent în continuare. El poate de asemenea să registreze trecerea peste graniță și să emită datele eh, de dată ce este posibil. În plus, în ceea ce privește transportul de persoane, de călători, Aici, uh, cu siguranță, trebuie să separăm um, transportul de marfă de cel de călători pentru că um, trebuie aplicată principiul uh, flexibilității în mod diferit, așadar, și chiar și reglementările trebuie să fie complet diferite. În orice caz, mulțumesc uh, domnului raportar și colegilor pentru cooperarea lor și sunt sigură că mâine vom ajunge la un acord, inclusiv pe chestiunile care încă mai rămân de decis. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Robert Zico, aveți cuvântul. Mulțumesc! Aș vrea și eu uh, să-i mulțumesc lui Vim uh, pentru uh, ceea ce a făcut în acest dosar și le mulțumesc și raportorilor din umbră. Ne spuneați că practic avem trei dosare pe care le putem analiza împreună. Asta nu înseamnă că vom fi de acord cu tot ce scrie acolo. Din punctul de vedere al ECR, în ceea ce privește cerințele minime pentru timpul de condus și odihnă zilnic și săptămânal, vreau să spun că uh, am, au fost depuse aproape 500 de amendamente și raportorul a venit cu 17 puncte de discuție. Se pare că mergem în direcția cea bună cu câteva excepții și am să menționez 5. Uh, în primul rând, uh, includerea LGV, uh, pentru că noi ca și RCR suntem împotriva includerii lor. Uneori Există transporturi uh, internaționale care sunt efectuate cu vehicule utilitare ușoare pentru a evita aceste reglementări uh, privind uh, tahografele. Totuși, um, Există um, astfel de transporturi pe distanțe mici care sunt făcute de IMM-uri, chiar dacă astfel de transporturi au loc la nivel transfrontalier între două state membre. A doua chestiune se referă la întoarcerea șoferilor acasă. Aș vrea să îi mulțumesc încă o dată lui Vim pentru că a încercat să găsească o soluție pentru această definiție. Nimeni nu știe ce înseamnă într-o Europa liberă, pentru că cetățenii europeni pot să se deplaseze și să circule unde doresc. Pe de altă parte, uh, am putea să găsim uh, un compromis, de exemplu, timpul de odihnă oriunde dorește șoferul. Dar uh, pe vremuri, în Uniunea Sovietică, era un cântec care spunea dacă uh, ai o adresă sau dacă n-ai o adresă, casa ta este Uniunea Sovietică. Să luăm exemplul uh, unui uh, șofer din Bulgaria. Sigur că șoferul din Bulgaria trebuie să se poată întoarce acasă și noi de trebuie să facem o legislație la nivel uh, european, uh, astfel încât acel șofer care este angajat de o companie daneză să nu trebuiască să se ducă la Copenhaga. Dar poate că omul uh, s-a stabilit în Spania și atunci angajatorul din Copenhaga ar avea o cheltuială foarte mare ca să trimite șoferul din Bulgaria la el acasă. Dar acum uh, poate că uh, angajatorul uh, poate să aleagă să-l dea afară pe acel șofer ca să stea la el acasă, în satul lui din Bulgaria. Și atunci cui o să-i pese de acel șofer bulgar șomer? Cuiva din Bruxelles sau din Copenhaga? Cu siguranță că nu. Haideți să fim cinstiți noi ca politicieni, pentru că sigur că avem nevoie de mai multă flexibilitate. Uh, angajații, șoferii uh, trebuie să îi informeze pe angajatori cu privire la locul uh, unde vor dori să se uh, odihnească. Acum, sigur, avem și acel loc de domiciliu, dar trebuie să găsim o definiție. Ce înseamnă? Apoi, odihna în cabină spuneați uh, că timpul uh, de odihnă săptămânal nu ar trebui să aibă loc în cabină. Și în acest sens uh, ne bazăm pe decizia Curții Europene de Justiție. Prin compromisul dumneavoastră, practic mergeți pe linia de argumentație a Curții Europene de Justiție, dar o folosiți în alt fel. Apoi trebuie să încurajăm uh, și autocertificarea zonelor de parcare dedicate. Ar putea fi asta o soluție. Poate că unele state membre nu vor dori să creeze astfel de zone de parcare uh, dedicate, pentru că ar putea să creeze un fel de uh, concurență. Și um, uh, apoi avem uh, timpul de condus uh, săptămânal și noi am vrea să vedem uh, patru săptămâni uh, timp de 180 de ore, asta dintr-o perspectivă a țărilor periferice. Și în ceea ce privește introducerea tahografelor inteligente, noi vrem ca introducerea să fie rapidă, dar uh, știți că vor apărea noi versiuni de tahografe. Poate că unele vehicule sau unele companii vor trebui să înlocuiască de două ori aceste tahografe inteligente. Mulțumesc foarte mult, doamna Bilbao, aveți cuvântul mult. În primul rând, aș vrea să îmi cer scuze pentru uh, colegul meu care era raportor, pentru că din cauza altor uh, aranjamente nu a putut uh, să participe și aș dori să vă prezint un document. Includerea vehiculelor ușoare în uh, sfera de acoperire a acestor dispoziții necesită oarecare precauție, pentru că dacă există probleme uh, în utilizarea acestor vehicule utilitare ușoare pentru transportul internațional, uh, atunci ar trebui ca aceste vehicule sub 3,5 tone să fie prevăzute cu tahografe inteligente dacă sunt implicate în transportul internațional. Însă aș vrea să mă adresez raportorului. Cum putem să verificăm uh, dacă un vehicul traversează sau nu uh, frontiera? În ceea ce privește aspectele menționate de raportor și uh, problema faptului că șoferii se odihnesc în cabină, Problema este că infrastructura nu a fost uh, modernizată și de aceea este, o, este nevoie de o perioadă de tranziție pentru a adopta și pentru a adapta infrastructura. Deci, uh, cred că ar trebui să avem uh, măsuri diferite. Referitor la tahografele inteligente, suntem de acord cu introducerea acestora iar în ceea ce privește mm, uh, retehnologizarea, uh, susținem uh, poziția raportorului. Cred că trebuie să fim ambițioși și să fim în linie cu Comisia pe această chestiune, dar trebuie să fim și realiști în același timp când trebuie să vedem când vor fi disponibile tahografele inteligente de a doua generație va trebui să vedem uh, cum putem să um, includem astfel de dispoziții. Există reguli uh, specifice în ceea ce privește serviciile care vor fi furnizate. Sigur că vehiculele ușoare operează în condiții diferite față de camioanele grele. Susținem de asemenea aplicarea de sancțiuni pentru vehiculele care sunt implicate în lucrări de construcții. Aceste vehicule, în opinia raportoarei, uh, nu parcurg distanțe mari și, prin urmare, nu au nevoie de tahografe. Deci am putea să introducem astfel de excepții. Mulțumesc, doamna Bilbao. Domnul uh, Keith Taylor, aveți cuvântul. That's very kind of you. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-i mulțumesc uh, domnului uh, Van de Camp uh, și celorlalți raportori din umbră care au lucrat până acum la acest raport. Raport care este foarte important pentru a proteja standardele sociale ale conducătorilor auto profesioniști, precum și pentru a proteja siguranța lor, a pasagerilor și a altor participanți la trafic. Diseară la ora 6 împreună cu domnul Bach și doamna Anderton, vom organiza o masă rotundă cu privire la uh, orele de odihnă pentru șoferi, la ora 6, chiar astăzi. Haideți, vă rugăm să veniți, pentru că avem reprezentanți ai sindicatelor și vom uh, asculta și opiniile șoferilor. Aștept cu mare nerăbdare acest eveniment. Acum, uh, reuniunile raportelor din umbră au fost uh, foarte mm, aprinse și amendamentele de compromis nu au fost încă finalizate. În uh, acest moment de răscruce, verzii se opun ferm la schimbarea propusă a perioadei de referință de la două săptămâni la patru săptămâni, chiar dacă suntem mulțumiți că timpul maxim de condus rămâne neschimbat. Nu credem că este rezonabil să ne așteptăm ca șoferii să-și petreacă uh, timpul uh, de odihnă uh, săptămânal dormind uh, în cabină. Și de asemenea vrem ca angajatorii să asigure cazare adecvată în hoteluri sau alte facilități similare, astfel încât șoferii să se poată odihni așa cum trebuie înainte să-și înceapă munca de lucru. Săptămâna de lucru, îmi cer scuze. Acum, uh, sigur că vrem uh, să existe tot mai multe parcări securizate în Uniunea Europeană. Nu credem că aceasta înlocuiește necesitatea ca șoferii să-și petreacă timpul de odihnă săptămânal în afara vehiculului. Sunt uh, îngrijorat un pic că se pune acest accent pe flexibilitate pentru că asta va duce la destabilizarea condițiilor de muncă ale șoferilor. Sigur sigur că mai multă flexibilitate poate părea să le dea șoferilor mai multe opțiuni atunci când vine vorba despre timpul de odihnă, de condus și așa mai departe, însă trebuie să fim atenți pentru că în practică uh, nu vrem neapărat măsuri care să garanteze perioade de odihnă mai lungi pre- uh, șoferii sunt supuși presiunilor să-și prelungească timpul de condus în interesul companiilor și în detrimentul siguranței lor și a altor participanți la trafic. Și în fine, suntem uh, bucuroși să vedem că dubitele și mm, utilitarele uh, de la 2,4 tone vor fi incluse în sfera de acoperire a acestui act legislativ. Însă am vrea să vedem o reducere a numărului de scutiri, de derogări. Acum șoferii de autobuze și autocare nu ar trebui uh, să aibă responsabilitatea de a respecta aceste standarde de condus, având în vedere natura activităților, dar pe de altă parte ei um, transportă 50 de oameni uh, în autocare. Eu, uh, unul, nu aș vrea să fiu într-un autobuz condus de un șofer epuizat. Oboseala provoacă foarte multe accidente rutiere. Uh, și, uh, practic, uh, aceste chestiuni uh, țin de viață și de moarte la propriu. Acum am fost un pic dezamăgiți de direcția pe care au luat-o negocierile în această privință. Totuși, avem speranță și așteptăm cu nerăbdare reuniunea raportorilor din umbră de mâine. Iar noi ne vom strădui încă o dată să ajungem la un compromis. Mulțumesc, domnule Taylor. Doamna Killonen, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor, dragi oaspeți. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului Van de Camp pentru atitudinea sa foarte deschisă, pentru dialogul pe care l-am avut cu toții la întâlnirile cu raportorii din umbră. Și vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră, pentru că am avut reuniuni foarte creative în care am încercat să găsim soluții pentru majoritatea problemelor. În primul rând am încercat să identificăm majoritatea problemelor și apoi să găsim soluții. Pentru noi, problema șoferilor, uh, să îmbunătățim viața șoferilor, uh, locuri de odihnă uh, în siguranță și posibilitatea de a merge acasă sau altundeva, dacă dacă acasă nu e locul cel mai bun unde vor să ajungă. Am avut discuții constructive și despre siguranța transporturilor, un aspect foarte important, cred, și modul în care uh, operăm cu tehnologia inteligentă. Și, să, și toate acestea cu cea mai mică povară birocratică pentru toți cei implicați și din punctul de vedere al uh, șoferului, Um, care trebuie să verifice tot ce transportă uh, și dacă trebuie să aibă documente pentru tot ce transportă uh, sau dacă poate să aibă documente electronice pe viitor. Vehiculele utilitare ușoare au pus o mare uh, problemă în negocieri și cred că ne-am apropiat, suntem foarte aproape de o soluție acum și Uh, am discutat și despre situația în care șoferul are ca principală activitate o altă activitate decât condusul. Vim știe foarte bine că am încercat să venim cu soluții, să vedem uh, ce a făcut uh, Comisia pentru Ocupare, de exemplu, care a spus că regulamentul privind timpii de conducere ar trebui să includă și vehiculele comerciale ușoare pentru transportul de bunuri, dacă nu, Uh, cumva acest vehicul este utilizat uh, pentru uh, în, în interesul personal al companiei sau al șoferului și dacă șoferul are de fapt o altă ocupație principală. Știu că Parlamentul îi place întotdeauna să pună niște limite de timp în toate documentele. Avem aici o limită de timp În uh, documentul privind timpii de conducere și de odihnă, cu această definiție a activității de șofer și trebuie să vă spun că uh, eu mă încadrez în categoria de uh, șofer profesionist pentru că eu șofez undeva la 12 ore pe săptămână datorită distanțelor foarte mari din Finlanda de unde vin eu. Deci Uh, înțeleg că în alte țări uh, distanțele sunt mult mai scurte și atunci situația este diferită. Apoi, reîntoarcerea acasă. Dragă Vim, vom continua negocierile și pe acest subiect. Știu că unii doresc patru săptămâni, alții doresc uh, trei săptămâni, noi am preferat chiar două săptămâni ca timp de referință și tahografele inteligente. O problemă dificilă pentru autobuze și autocare și cred că este foarte important ca Parlamentul să promoveze ideea că operatorii trebuie să creeze noi tipuri de tahografe, deci nu aceleași tahografe pentru toate companiile și toate uh, tipurile de societăți comerciale și sper, eu chiar, chiar sper uh, și mă bucur că vedem uh, comisia alături de noi uh, Uh, sper că la comisie veți accelera un pic dosarul tahografelor uh, inteligente pentru că omul a ajuns pe lună aproape că deja se fac vizite turistice pe lună și noi spunem că nu putem să operăm tahografele inteligente. E absolut uh, ridicol. Dar președinta cred că mă va împușca dacă nu mă opresc aici. Merci beaucoup, Madame Mulțumesc, doamna Arnotu. Mulțumesc foarte mult. Da, domnul raportor, domnule Vin Van den Camp, ați uh, a făcut un exercițiu de ajungere la compromis extraordinar extraordinar, uneori uh, pentru a reduce timpul de condus, alteori pentru a flexibiliza, a flexibiliza așa de mult lucrurile încât nu mai știm ce facem. Însă mi se pare că e greu de fapt să ajungi la un compromis când viziunile sunt atât de divergente, nu numai din cauza faptului că suntem pe, un, pe spectru politic la extremități foarte divergente, ci, pe, ci pentru că țările noastre uh, Uh, au realități foarte uh, diferite, iar am vrut să facem Uniunea Europeană, să o constituim uh, ideologic vorbind, înainte să ne asigurăm că suntem chiar și compatibili. Bineînțeles că ideea este ca șoferii să fie mai protejați în condițiile lor de lucru, însă îi întreb pe cei care nu doresc deloc să limiteze timpul de lucru în condițiile în care firmele din țările lor sunt practic uh, avantajate și nu vor să se renunțe la aceste avantaje, vreau să întreb pe colegii mei dacă chiar ar face această meserie în condițiile acestea. Doriți ca copiii dumneavoastră sau nepoții dumneavoastră să devină șoferi în condițiile în care nu se pot întoarce acasă în gospodările lor decât poate o dată pe lună. Să nu mai vorbim despre banii de, de la salariu. Și dacă răspunsul dumneavoastră este nu, și dacă nu doriți să se schimbe nimic în acest sector, vreau să vă spun că nu serviți unui interes uh, general, ci că sunteți uh, în slujba unor interese partizane. Mulțumesc foarte mult, domnul Bach, în numele Comisiei uh, Ocupare. Vă dau cuvântul, sunteți raportor. Mulțumesc. Mulțumesc, Karima, mulțumesc, doamnă președinte. De la bun început vreau să mulțumesc pentru că pot să vă prezint uh, decizia Comisiei pentru Ocupare, pentru că avem și noi uh, anumite competențe și am colaborat foarte bine cu Vim Van de Camp și cu ceilalți raportori din umbră și uh, s-au, uh, s-au luat în considerare și ideile noastre. Câteva puncte importante. Noi ne-am pronunțat împotriva unei flexibilizări suplimentare pentru că de la bun început considerăm că regulile actuale ar trebui să rămână în vigoare. Um, nu regulile fac uh, probleme, ci multele controle și sancțiunile uh, inadecvate. În al doilea rând, implicarea uh, respectiv uh, cuprinderea uh, vehiculelor utilitare ușoare sub 3,5 tone, care se spune că ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare, ceea ce înseamnă că prin acest lucru ar trebui să se îmbunătățească condițiile de lucru șoferilor și să se îmbunătățească și uh, siguranța rutieră. În al treilea punct, această decizie a Curții de Justiție care confirmă faptul că timpul uh, de repaus în cabină este interzis și noi confirmăm acest lucru și am văzut posibilitatea ca șoferul să să se poată întoarce acasă sau la domiciliu um, după trei săptămâni sau să își petreacă perioada de repaus uh, într-un alt loc pe care îl alege. Un alt punct reprezintă tahografele, așa cum și colegii Uh, s-au pronunțat pentru o perioadă de tranziție uh, care este mult, mult, mult prea lungă și, prin urmare, și noi suntem de părere că ar trebui să se accelereze lucrurile. Nu avem niciun fel de înțelegere pentru o perioadă de tranziție atât de lungă. Mulțumesc! Domnule Bar, acum câte două minute pentru fiecare persoană care va interveni în continuare și sper că veți respecta timpul de vorbire. Domnule Koch, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Wim, für die größten... Mulțumesc, Vim, uh, pentru mare parte a propunerilor de compromis, care sunt excelente. Pentru mine sunt importante derogările care există. Um, cred că ar trebui să fie extinse pe aici și pe acolo și ar trebui să folosim acum șansa ca Um, să uh, scutim uh, șoferii de, uh, de IMM-urilor, de exemplu, care nu au uh, ca principală ocupație transportul, să uh, îi scutim deci de o uh, birocrație suplimentară absolut împovărătoare. Apoi, uh, 2,4-3,5 tone, da, mi se pare ok. Uh, um, eu și mai mulți colegi am, uh, am propus uh, să se, um, să se crească distanța despre care se vorbea de o rază de 100 de kilometri la 150 de, uh, de kilometri pentru transportul de um, utilaje, de exemplu, uh, pentru că mă gândesc că dacă e vorba de un grătinar sau un, uh, un agricultor care uh, vrea doar să-și transporte um, un utilaj de la întreprinderea sa undeva unde are un teren pe care îl lucrează uh, pe o distanță mai scurtă de 150 de kilometri și pentru asta mai trebuie să-și cumpere tahograf inteligent și mai știu eu ce. Apoi, acest tonaj de 3,5 tone Aici, uh, și aici ar trebui să existe o astfel de distanță care să fie mai mică. Nu e vorba aici, deci, de um, activitatea obișnuită de transport. Deci, hai să vorbim despre 150 de kilometri sau chiar de 200 de uh, kilometri dacă e vorba de uh, bunuri, mărfuri mai mari. Mulțumesc. Minut, monsieur. Domnule Riche, aveți două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, uh, vreau să vă spun că sunt mulțumit de faptul că am introdus vehiculele utilitare ușoare, dar practic, dacă avem un uh, tachograf și dacă o persoană face naveta pe distanțe scurte uh, pentru diverse, diverse activități artizanale, tahograful o să arate că aceste persoane se deplasează aici și acolo ca să livreze. Nu văd de ce să fie excepție aici și cred că chiar e bine să avem tacografe pe aceste, aceste vehicule și apoi tacograful inteligent. Toată lumea spune că nu are sens să le introduci dacă nu se pot controla aceste mașini. Foarte bine, deci, ca acest nou val de aparate să fie introdus și reglementate lucrurile. Foarte bine. Însă îmi pun o mare întrebare. Aici avem o reglementare cu caracter profund social și când, când spui reglementare sau legiferare cu bătaie socială, te gândești că există și progrese sociale. Însă mă preocupă totuși timpul de odihnă, timpul de condus, iar timpul de odihnă în cabină de asemenea este problematic. Curtea de Justiție a statuat, iar noi spunem Curții de Justiție ce să uh, spună. Și apoi, se pot face pauze uh, pentru timpul de transport mix, că acesta se poate considera timp de condus. Apoi ce se întâmplă cu faimosul șofer bulgar care locuiește în Spania? Dar dacă eu uh, este să lucrez undeva, eu chiar lucrez și nu fac altceva, deci nu văd care este problema. Și treaba cu uh, autobuzele este și ea simplă. Însă eu sunt foarte surprins, practic, că pe un regulament uh, cu veleități sociale regresăm. Și vreau să vă spun că sunt lucruri care mă preocupă foarte, foarte mult. Mulțumesc! Deci dacă sunteți atât, atât de preocupat, da, o să vedem. Ce o să facem? Doamna Lukaszenska, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja na samym początku chciałabym się odnieść do wszystkich dossier przy... Mulțumesc, doamnă președinte. De la bun început vreau să vorbesc despre toate trei dosarele și să reamintesc definiția a ceea ce uh, înțelegem noi că este un compromis, pentru că am impresia că se pare că toată lumea discută aici în mod individual. Un compromis este o poziție care poate fi acceptată de către toate părțile la o negociere care necesită ca fiecare dintre părți să renunțe la o parte din interese. Atunci vorbim despre un compromis. Dacă uh, o parte își impune părerea, atunci nu putem să vorbim despre un compromis. Deci, doar uh, așa, ca să reamintesc tuturor uh, cam despre ce discutăm. Revenind la dosarul domnului Van de Camp, mă bucur foarte mult că uh, Dânsul a fost foarte deschis la toate sugestiile, propunerile, uh, problemele, a ascultat uh, problemele expuse de diversele grupuri, pentru că toată lumea implicată știe că, în primul rând, nu există parcări certificate, nu există suficiente astfel de parcări, există spațiu, dar trebuie să fie construite, ceea ce necesită timp și bani. Cu toate acestea, Mă bucur că VIM uh, a inclus uh, posibilitatea petrecerii timpului de odihnă nu doar în hoteluri, pentru că a avut posibilitatea să vadă cum arată un camion modern și știe că cabina acestuia este foarte bine adaptată și uneori arată mult mai bine decât o cameră de hotel uh, de trei persoane. Deci, uh, E important ca, dacă e nevoie, în condiții corespunzătoare, șoferul să poată să-și petreacă timpul de repaus în uh, timpul de odihnă în uh, cabină. Am o întrebare pentru comisie. Avem tahografe inteligente care sunt produse, care ar putea să rezolve toate problemele uh, pe care le avem în momentul de față, problemele legate de cabotaj, Ehm, problemele legate de detașarea lucrătorilor în transportul rutier, cine produce astfel de tahografe și unde. Există o opțiune tehnică ce să poată fi introdusă la noile vehicule începând cu anul 2020, pentru că asta nu prea înțeleg eu, Vim. Vrem ca acesta să fie introdusă din 2020 la noile vehicule sau la toate vehiculele? În ceea ce privește vehiculele utilitare ușoare până la 3,5 tone, haideți să, uh, să, să nu uităm uh, IMM-urile. Pentru că pentru acestea costul este foarte mare. 1000 de euro este costul estimat pentru instalarea unui tahograf modern. Deci, așa cum a spus și domnul Koch, nu toată lumea înțelege de ce în sectorul lor particular trebuie neapărat să uh, suporte acest cost uh, care este considerabil. Deci trebuie să nu uităm că trebuie să putem să și aplicăm normele. Mulțumesc. Încercați să respectați timpul de vorbire pentru că apoi o să fiu încă și mai rea și o să tai microfonul. Domnule Deli, aveți cuvântul. Actually, I will start with the thanks and the praise. Vreau să încep cu mulțumirile și cu uh, laudele pentru domnul Van de Camp și asistenții săi, pentru că, într-adevăr, au tratat pe toată lumea într-o manieră foarte deschisă, foarte transparentă și îmi place foarte mult uh, modul de lucru. Vreau să repet două puncte. Suntem de acord cu perioada de patru săptămâni până la întoarcerea acasă și totuși trebuie să extindem din punctul meu de vedere și timpul de conducere până la perioada de 4 săptămâni 180 de ore. Pentru ca timpul de conducere și timpul de odihnă să devină compatibile. Și de-al doilea punct, care a fost deja menționat, lipsa locurilor de parcare și perioada de tranziție. Pentru că din moment ce lipsesc uh, parcările, mai ales uh, parcările securizate, trebuie să acordăm timp suficient uh, autorităților naționale, companiilor, uh, companiilor care se construiască, investitorilor, uh, dezvoltatorilor, să construiască astfel de parcări. O altă problemă o reprezintă măsurile naționale care um, îi pedepsesc pe șoferii care se odihnesc în cabina, acolo unde nu există alte facilități, astea sunt doar niște răutăți, pentru că sunt situații în care nu e posibil să uh, Uh, respecti legislația. Ieri am primit o cerere de plângere de la doi uh, șoferi români care um, uh, au dormit, uh, s-au odihnit undeva în Belgia, nu în cabină, dar nici la un hotel și totuși au fost amendați. Aici nu mai vorbim despre aplicarea uh, Uh, regulilor, ci de certitudinea juridică care este necesară. Trebuie să avem niște norme care să fie clare și care să poată fi respectate. Deci vreau să folosesc această ocazie pentru a îndemna Comisia să-și folosească jurisdicția pentru a oferi certitudine și protecție juridică pentru șoferii uh, europeni uh, în astfel de situații. Și cum am spus de multe ori, avem nevoie de soluții realiste, clare și viabile și sper că vom ajunge în acest moment, uh, poate chiar înainte de 4 iunie. Mulțumesc! Madame Grasswater. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Deli, doamna Grasswater. Mulțumesc, da, e vorba de soluții fezabile, sunt de acord. Care este obiectivul nostru pentru aceste noi reglementări? Îmbunătățirea. Îmbunătățirea condițiilor de lucru, îmbunătățirea siguranței rutiere, și o concurență loială între șoferii din toate statele membre. Suntem de acord cu toții și de aceea sigur că trebuie să facem pașii necesari în acest sens și uh, flexibilizarea uh, timpului de conducere sună foarte bine, dar din păcate acest lucru în cele din urmă va înrăutăți condițiile de lucru și siguranța rutieră. Trebuie să nu uităm acest lucru atunci când vorbim despre tahografele inteligente, mie mi se pare oarecum ciudat că în anul 2018 um, această realizare tehnică uh, nu poate fi uh, pusă în aplicare, că ar fi atât de greu. Nu se poate să fie chiar atât de complicat, chiar atât de greu. Controlele, într-adevăr, nu sunt atât de multe, dar uh, cred că trebuie să creăm condițiile pentru utilizarea tahografelor. Și încă un punct important pentru mine este uh, înoptarea în cabine. Eu cred că perioadele de repaus mai lungi nu ar trebui să fie uh, petrecute în cabină, pentru că nu e omenește. Până la urmă, astfel creăm așa un popor de nomazi pe străzile Europei și cred că trebuie să ne asigurăm că șoferii trebuie să se poată odihni în cele mai bune condiții um, și de aceea nu cred că această perioadă de odihnă ar trebui petrecută în cabină. Cred că ar trebui să existe facilitățile necesare. Pentru că șoferii de camioane uh, mai ales trebuie să aibă condiții foarte bune și putem să facem acest lucru numai dacă ajungem la niște compromisuri uh, bune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Grasoată! Domnul Corumba, șef. Bună ziua! Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând, eu pun o întrebare. Despre ce amendamente de compromis discutăm noi astăzi? Pentru că, dacă am înțeles eu, discutăm amendamente de compromis care vor fi votate mâine dimineață. Nu am primit aceste amendamente de compromis și pentru mine este o noutate să discutăm ceva ce nu a fost uh, trimis și nu am primit. Unii colegi vor despre 4 săptămâni, alții 2 săptămâni. Eu pot să sugerez 16 săptămâni. Deci când discutăm amendamentele de compromis, îmi pun întrebarea de ce nu le avem la dispoziție noi, membrii comisiei, ca să putem să dezbatem așa cum se cuvine. Vreau să-i mulțumesc domnului Ivan Denkamp Camp și să-l felicit. Uh, mă bucur că se simte foarte bine. Uh, pe de altă parte, în țara mea, spiritele s-au încins și uh, avem o altă atmosferă acolo. Mâine, la Sofia, vor, vor veni și domnul Macron și doamna Merkel și acolo ei vor putea să vadă că va exista o mare demonstrație de protest la care vor participa șoferii, șoferii de camion, printre altele. Mă bucur, domnule Van den Kamp, că vă preocupă așa de mult uh, soarta familiilor, dar uh, până acum doar biserica s-a arătat așa de interesată de soarta lor. Mă gândesc că ați putea să candidați la președinția Bulgariei. Multe familii vor, vor vota, să știți. Așadar, de ce să nu cerem șoferilor să se întoarcă acasă la o anumită oră? Punct. De, ace- de asemenea, vreau să întreb pe raportorii care au menționat uh, Uh, și menționează grupurile lor politice, îi întreb dacă vorbesc în numele lor sau dacă vorbesc în numele statelor membre ai căror deputați uh, sunt sau de unde vin. Vă mulțumesc foarte mult! Înainte de a-i da cuvântul domnului Ertung, vreau să vă spun că la comisia noastră avem invitați de la Institutul Robert Schuman. Bun, venit la comisia noastră, Comisia Transporturi, de la Parlamentul European. Bun venit, putem să-i și aplaudăm. sur Ne continuăm lucrările cu pachetul mobilitatea. Domnule Ertug, aveți și dumneavoastră posibilitatea să vă exprimați, dar nu mai mult de două minute. Mulțumesc, mulțumesc și eu colegului uh, Vandenkamp. Camp pentru textul pe care ni-l propune. Da, bineînțeles că situația nu este ușoară, deoarece este vorba de fapt de trei dosare care sunt interconectate și avem fiecare interesele noastre. Avem o Uniune Europeană compusă din țări care sunt uh, centrale din punct de vedere geografic și altele care sunt la margine, la periferie. Uh, Uniunii Europene. Asta este greu. Prin asta este greu să faci un sistem uh, armonizat tot discutăm și tot vorbim, dar parcă nu știm despre ce vorbim. Și când îi ascultăm pe cei care iau cuvântul, până la urmă nu mai știm oamenii ce poziții uh, promovează. Vorbesc ei oare numele grupului lor politic, vorbesc oare numele țărilor sau în nume propriu. Este o oarește confuzie. Când vorbim despre acest timp de condus și timp de odihnă sau de repaus, la noi, la grupul nostru socialist, noi considerăm că timpul de repaus nu trebuie să se petreacă în cabina camionului. Toată lumea crede asta la grupul nostru. Și, de asemenea, să zicem că după câteva săptămâni, da, uh, șoferii trebuie să poată să se întoarcă acasă la ei, la reședința lor, Um, pentru a se putea odihni așa cum se cuvine. Se discută două săptămâni, patru săptămâni. Asta face parte din dezbaterea politică. La noi, în grupul nostru, urmă despre două săptămâni, însă în altă părți am auzit uh, perioada de opt săptămâni. Însă, încă o dată, majoritatea grupului socialist se exprimă în favoarea acestei durate de două până la maxim trei săptămâni. Eu zic așa că dacă de luni până sâmbătă sunt pe drum, după care mă odihnesc puțin, după care iarăși iau volanul și uh, conduc de luni până vineri, atunci în mod cumulat, practic, am un timp de repaus uh, săptămânal uh, cumulat cu cel de săptămână de dinainte, timp care trebuie să fie petrecut acasă la mine și nu în altă parte. Vreau să vă spun că uh, și noi parlamentarii nu petrecem weekendul aici, uh, chiar și la Strasburg. Terminăm cu sesiunea parlamentară la Strasburg joi și cu toții ne grăbim să plecăm pe la casele noastre. De ce șoferii să nu dorească și ei să se întoarcă acasă? sunt mulți care se odihnesc, dar foarte puțin timp și apoi iarăși merg pe drum în 5 sau 6 zile, atunci acest timp de repaus trebuie să fie calculat și cumulat și petrecut așa cum trebuie. Nu este regulă. Trebuie găsite niște soluții. Da, pentru țările periferice poate se pot face niște derogări, dar încă o dată nu ar trebui să uh, permitem un astfel de uh, nomadism și nu în numele grupului nostru în orice caz. Și spun asta clar și răspicat, îmi pare rău că depășesc timpul acordat, vreau să mai spun încă o frază în încheiere. E vorba de votul de la Comisia Ocupare. Uh, am văzut foarte bine ce s-a petrecut acolo. Este o poziție care este foarte apropiată de cea a sindicatelor pe care trebuie să o înțelegem, să nu uităm ce se întâmplă și de ce și cum s-a votat la această comisie care se ocupă de ocuparea locurilor de muncă. Mulțumesc! Domnule Van de Cam, de ce mă vă uitați așa la mine? Uh, o să vă dau cuvântul după aceea, dar vreau să dau cuvântul domnului Liejoa de la Comisia Europeană. Vă dau cuvântul domnule Liejoa, mai ales când vine vorba de acest faimos timp de odihnă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând vreau să salut munca efectuată până acum de domnul Van den Kamp. Pe de o parte, vedem că avem de face cu un raport foarte ambițios care dorește consolidarea legislației europene, mai ales pentru a folosi mai bine progresele aduse de digitalizare. E foarte bine asta și știm că domnul Van de Camp este și o persoană foarte rezonabilă pe de altă parte și cred că ceea ce propune dânsul este absolut proporțional și fezabil și nu are sens să mergem pe costuri uh, suplimentare inutile, împovărătoare pentru administrațiile locale, naționale și așa mai departe și mai ales în activitatea de control și inspecție. Uh, deci, salut acest uh, proiect de raport pentru că el vine cu soluții cât se poate de rezonabile. Aș uh, comenta trei lucruri în special. În primul rând, acele parcări specifice sau speciale care apar într-un amendament, apoi uh, o mai bună utilizare a acestor tacografe noi nu am propus în legătură cu parcările ce spuneți dumneavoastră, dar uh, am, avem discuții de acest gen la Comisie, dar și la Consiliu, pentru că mai multe state membre au uh, votat deja ceva în legislația lor în acest sens, de pildă Franța, Belgia, țările de jos, Germania. Mă refer la interdicția odihnitului în cabină. Uh, justificarea este bunăstarea șoferului. Deci trebuie găsite alte soluții. Mai cu seamă, așadar, locuri de parcare sigure, confortabile, bine uh, determinate. Și atunci amendamentul domnului Van der Kamp spune că uh, timpul de odihnă săptămânal să nu uh, aibă loc uh, în cabina camionului, cu excepția cazului în care camionul găsește o parcare uh, sigură, confortabilă și așa mai departe. De asemenea, domnul raportor spune că odihna în cabina, odihna în cabina șoferului trebuie să fie uh, interzisă în anumite condiții în anumite configurații șoferul poate să doarmă totuși în cabina camionului, dar numai pentru timpul de uh, odihnă numit redus. Este adevărat că bazele de date, evoluția datelor arată că mm, inspecțiile și controlele țintite eh, pot să fie invocate aici, așa cum spuneți și dumneavoastră, așa cum a spus și doamna Kilonen, iar domnul Ertug ne transmite mesajul că trebuie cât mai mult posibil să folosim instrumentele existente, bazele de date existente, care trebuie mai bine exploatate, mai bine folosite, ca să nu ne trezim că sporim costurile pentru administrațiile naționale. Acum, în ce privește tahografele, am luat notă de amendamentele de aici, um, sprijinite de mai mulți uh, deputați, în aplicarea regulilor uh, sociale și a tahografelor pentru vehiculele comerciale ușoare, Comisia are abordarea de a merge treptat, încetul cu încetul și de a vedea ce meserii și profesiuni ar putea să obțină niște derogări, dar uh, poziția generală a Comisiei să fie menționată, menținută în ceea ce privește retrofit. Uh, este adevărat că în anul 2018 nu, să nu, nu e normal ca vehiculele de transport internațional să circule cu tahografe demodate și atunci vom propune eventual o dată, da, începând de la care trebuie să fie dotate, modernizate cu aceste tacografe. Așa numitul retrofit. Uh, foarte pe scurt, încă ceva legat de acel tahograf smart. Nu știm dacă această, acest aparat va rezolva toate problemele, probabil că o parte dintre acestea numai. Ideea este să ne ajute să controlăm mai bine aplicarea legislației prin localizarea mai precisă, mai fină a vehiculelor Uh, eu cred că aceste aparate smart uh, sunt practic gata și vor putea fi instalate pe uh, vehiculele începând cu anul viitor, în vară. Avem mai multe companii mari, cum ar fi Sornici sau Continental, care sunt gata să facă acest lucru. Iată cam care este poziția Comisiei în legătură cu acest proiect de raport. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Liejo. Am o întrebare directă, domnule Liejoa, pentru că ați spus ceva în legătură cu parcările sigure și confortabile. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Nu putem să spunem că e vorba de un hotel, de un motel, de un loc unde să poți să dormi. Ce înseamnă o parcare sigură și confortabilă? Dacă după aia trebuie să se, recur- să se recurgă la acte delegate, iarăși pierdem timpul. Eu cred că la un moment dat trebuie să spui lucrurilor pe șleau. Îmi pare rău. Parcarea sigură și confortabilă nu înseamnă nimic. Dacă îmi spuneți ce este, o să știu și eu. Domnule Van den Kamp, cred că aveți uh, răspunsul pentru noi. Haideți. Um, mevrouw de voorzitter, ik moet u eerlijk zeggen dat ik dit een geweldige middag vind. președinte, pot să vă spun uh, foarte sincer că asta e o după-amiază extraordinară propunerile, propunerile sunt din ce în ce mai bune. Peter Corombașev dorește ca șoferii să petreacă cel, cel mult 16 săptămâni departe de acasă. Cei din partea stângă zic 4 săptămâni și domnul Ertug spune că vrea 2 săptămâni. Bun. Și eu sunt aici regele șoselelor, care trebuie să găsească compromisul grozav între toate aceste propuneri. Deci undeva între două și patru săptămâni. Bun, ne sunt la o parte gluma, putem să discutăm aici la nesfârșit și putem să ne facem ridicoli și să uităm bun simț, bunul simț sau să ajungem la un compromis rezonabil. Dumneavoastră puteți să decideți. Uh, propunerea mea este clară. Mâine discutăm încă o dată cu raportorii din umbră. Și apoi voi veni cu propunerile de compromis finale. Și regret faptul că fiecare de aici din sală uh, toate, toată lumea cunoaște compromisurile, numai domnul Corumbașev nu, nu le-a primit, n-a auzit de ele. Mm, sigur că atunci când nu există compromisuri oficiale, nu putem să discutăm despre compromisurile, compromisuri informale, pentru că atunci uh, facem, uh, creăm panică. Nu facem asta. Bun. Deci, întoarcerea acasă. Cine nu a înțeles Cine nu a înțeles ce înseamnă asta, eu cred că nu vrea să înțeleagă ce înseamnă acasă. Acasă înseamnă acasă. <laughs> Și dacă cineva zice, bun, dar eu nu vreau să merg acasă, Vreau să mă duc la prietena mea, la iubita mea uh, sau la amanta mea la Tarragona, atunci nu merg acasă. Merg la amanta lor la Tarragona. <laughs> Și transportul, uh, uh, firma îi plătește valoarea unui bilet către Sofia, căci acolo au domiciliu de fapt are domiciliul șoferul respectiv. Dacă cineva dorește că nu vrea să meargă acasă, ci vrea să meargă altundeva, bun, poate să discute cu angajatorul și să găsească o soluție. Dar totuși, acasă eu cred că este un concept foarte clar. Uh, nu vorbim aici despre uh, ce fel de parteneriat uh, ai cu cine este acasă sau nu ai, ești căsătorit uh, conform bisericii catolice sau nu. E important e acasă, e foarte clar ce înseamnă. Da, înțeleg că nu, unora nu le place această definiție. Apoi, doamnă președinte, timpul de odihnă în cabină. Trebuie să pornim de la premisa că uh, acest uh, sfârșit de săptămână lung uh, de 45 de ore nu poate fi petrecut în cabină. Bun, poate timpul redus undeva 24 de ore. Uh, sau un timp mai scurt și apoi să compensezi uh, mergând acasă uh, peste 2-3 săptămâni. Apoi, problema tahografelor inteligente. E o problemă dureroasă, dar sunt de acord cu colegii din Austria, de la SD. E vorba de, o, de, de voința de a introduce această tehnologie, pentru că poți să folosești telefonul, laptopul, iPad-ul, bun. Uh, folosim toate tehnologiile, dar nu putem să instalăm un tahograf inteligent pe un camion? Eu cred că din, din cauza că nu există voința necesară. 150 de mii de euro costă un camion și mai pui acolo cât? 1000 de euro pentru un tahograf? Asta nu i nimica. Apoi, parcările. Eu cred că dumneavoastră n-ați dormit niciodată într-un camion, dar eu am făcut-o. Dacă mergeți într-un hotel prost, acolo trebuie să împărțiți camera cu încă patru șoferi, se trezește toată lumea se trezește, când se trezește cineva care trebuie să plece mai devreme, nu ai niciun fel de liniște. Uh, timpul de repaus în uh, cabină este absolut necesar pentru perioadele de repaus reduse. Apoi, parcările. Uh, piața nu face decât să, aștept, uh, să aștepte reglementările clare. Atunci când venim cu niște reglementări clare, atunci piața ne urmează. Dar dacă guvernul francez nu vrea să aibă niciun fel de șofer din Europa de Est, atunci sigur că niciodată nu vom ajunge la o soluție în ceea ce privește parcările. Guvernul francez mi se pare că nu joacă corect. E vorba de parcări uh, cu condiții bune pentru șoferi și pentru șoferii francezi din Italia, de exemplu. Mulțumesc! Merci beaucoup, Mulțumesc foarte mult, domnule Van de Camp. Dan, ați răspuns la întrebarea mea, pentru că parcare sigură și confortabilă, dumneavoastră a spus hotel. Deci vorbiți despre un hotel. Deci, problema hotelului este unde se găsește hotelul. Atât. Bine, o să discutăm noi mai târziu, în bilateral, pentru că nu o să deschidem acum acest subiect. Haideți, trecem la a doua dezbatere privind uh, directiva legată de lucrătorii detașați. Doamna Merja Kilonen este raportor. Vă reamintesc că pentru raportul domnului Van de Camp, timpul de depunere, pe, votul va avea loc pe 4 iunie la ora 16. 4 iunie la ora 16. Să continuăm așadar cu raportul doamnei Killenen. Aveți cuvântul, doamnă raportor. Thank you, Madam Chair. Dear... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Acum, referitor la hoteluri uh, și uh, camioane, unde e mai uh, bun patul? Depinde dacă e un camion vechi sau un camion nou. Dacă e un camion nou, credeți-mă, patul e mai bun decât la hotel. L-am testat. Acum să trecem la următorul dosar și anume detașarea lucrătorilor sau a conducătorilor auto. Practic, vorbim despre un ghișeu unic pentru documente, vorbim despre o punere în aplicare inteligentă, vorbim despre tahografe inteligente, vorbim despre legături cu cabotajul, avem idei despre uh, lanțul de răspundere în domeniul transporturilor, deci tot atâtea subiecte importante și totuși, deocamdată acestea sunt chestiuni minore detașarea conducătorilor auto este o problemă foarte mare și transportul internațional um, este cel mai important. Care este problema reală pe care încercăm să o rezolvăm cu această legislație? Care este problema centrală pe care trebuie să o avem în vedere și uh, pe care trebuie să o ținem aproape de sufletele noastre? Ideea este că Trebuie să punem capăt uh, exploatării șoferilor care stau departe de casele lor și uh, care stau departe de rădăcinile lor, de familiile lor. Practic nu sunt lăsați să se întoarcă niciodată acasă. Asta este problema pe care încercăm să o rezolvăm, sau cel puțin așa cred eu. Și aceasta este cea mai mare problemă, în opinia mea. În același timp, încercăm uh, să uh, creăm un mediu competitiv mai uh, sănătos pentru întregul sector de transport rutier. Unii sunt foarte mulțumiți de legislația existentă, dar puneți-vă următoarea întrebare. Chiar ne-a făcut fericiți? Chiar am obținut fericirea supremă? Nu. Și acesta este motivul pentru care suntem astăzi aici și lucrăm la acest regulament privind detașarea conducătorilor auto. Știm că se propune uh, uh, că postarea începe să curgă încă din prima zi. Deci orice uh, postare transfrontalieră sau orice situație transfrontalieră este o situație de detașare. Chiar înțelegem ce înseamnă asta, chiar ne dorim acest lucru. Uh, Chiar știm ce facem? Dacă această propunere va trece. Mi s-a spus că nu trebuie să ne gândim la asta. Tot ce trebuie să facem este să reglementăm. Aceasta este sarcina noastră. Oamenii din uh, lumea reală se vor adapta la ce facem noi. Ei bine, într-o lume ideală, poate că așa este, dar în practică nu de ce sunt atât de multe cazuri în instanță, în desfășurare, în momentul de față, dacă lucrurile merg bine? Haideți atunci să ne concentrăm pe problema reală. Problema reală nu ține de companii și de șoferii care livrează marfă dintr-o țară în alta și care poate fac și cabotaj pe drum, ca să nu meargă cu camionul gol. Pentru că majoritatea se întorc acasă. Cursa poate să dureze o săptămână sau mai mult, dar totuși oamenii se întorc la un moment dat acasă. Problema, așa cum am spus deja, ține de companiile care îi exploatează pe șoferi și care îi trimit uh, pe drumuri fără să le mai permită să se întoarcă acasă. Fac asta pentru a obține mai multe profituri și astfel fac ca întregul sector să plătească. Noi, ca legiuitori, uh, se pare că vrem o soluție de genul uh, unul pentru toți. Și nu există și practic aplicăm uh, penalități, aplicăm sancțiuni pentru că există un singur măr putrezit într-un uh, coș de mere sănătoase. Eu mi-am pus această întrebare și sper că veți putea face același lucru. Potrivit legislației la care lucrăm, cine încalcă regulile și cine ar trebui pedepsit. Cum dovedesc acest lucru? Și dacă trebuie să dovedesc acest lucru și cum? Cum pedepsesc încălcările? Sau dacă încălcările trebuie pedepsite? Cum pun în aplicare legislația și cum monitorizez punerea în aplicare? Dar cum stau lucrurile cu șoferii și cu angajatorilor? companiile și autoritățile de punere în aplicare a legii. Cum pot aceștia să mm, pună astfel de reglementări în aplicare în viața de zi cu zi. M-am gândit uh, mult și m-am întrebat dacă există vreun sens. De exemplu, să zicem că un șofer transportă un grup de turiști uh, să meargă la schi în Franța Um, îi duce din uh, Germania și apoi uh, îi aduce înapoi în Germania sau poate un șofer din Italia um, livrează șuncă de Parma în Franța, după care în drumul uh, spre casă trece prin Cehia și apoi se duce înapoi în Italia pentru că există niște reguli de mediu care spun că nu ar trebui să conduci uh, cu camionul gol. Este necesar să aplicăm regulile de detașare în aceste două exemple pentru că există tot felul de cerințe administrative legate de detașare. Nu vorbim doar despre o lege pe hârtie înseamnă mult mai mult atunci când o transpunem uh, în viața de zi cu zi. Sau poate ar fi mai uh, logic să aplicăm uh, aceste reglementări atunci când șoferii um, conduc luni de zile fără să se mai întoarcă acasă. Oricum ar fi, regulile de detașare singure nu sunt o soluție pentru astfel de probleme pentru a vindeca sectorul și pentru a-i proteja pe șoferi, avem nevoie de o legislație privind cabotajul, uh, timpul de odihnă și condus, tahografe și companiile uh, înregistrate la o căsuță poștală. Și toate acestea se pot face doar printr-o bună cooperare. Trebuie să privim imaginea în ansamblul său, în loc să ne uităm Uh, doar prin gaura cheii. Trebuie să lucrăm împreună, să colaborăm pentru a pune capăt lăcomiei. Lăcomiei. Pentru că, de fapt, uh, asta zace în noi toți, în adâncul nostru. Pentru că prețurile transportului sunt atât de mici încât uh, oamenii nu mai sunt plătiți corect pentru munca importantă pe care o fac, iar drepturile lor nu sunt respectate. Și ajungem acum la cea mai mare întrebare pe care ne-o punem noi în Parlamentul European și noi ca eurodeputați aleși de alegătorii noștri, de cetățenii noștri din țările noastre care și-au pus toată încrederea lor în noi. Noi vom merge pe drumul ușor sau pe drumul greu, cu uh, povârnișuri și vom lucra împreună pentru un regulament inteligent sau mai inteligent pentru a umple lacunele din sectorul transporturilor. În momentul de față, eu aud doar două voci. Fără legi speciale. Lex specialis. Asta înseamnă că, conform poziției Comisiei Ample, detașarea începe încă din uh, prima zi. Apoi trebuie să înțelegem că avem nevoie de o punere în aplicare inteligentă, de o povară birocratică mai mică și pentru șoferi, nu doar pentru companii. Problemele pot fi rezolvate nu pe hârtie, Sigur că putem să avem uh, o legislație fantastică pe hârtie, dar avem nevoie de o legislație care să poată fi pusă în aplicare în viața de zi cu zi. Și mai există o a doua voce care spune că trebuie să excludem transportul internațional de la detașare. De fapt, acestea nu sunt compromisuri. Da, sigur, e ușor de spus. Noi uh, avem uh, provocarea de a face reglementări uh, adaptate pentru sectorul transportului rutier și vrem să facem o legislație care să poată fi pusă în aplicare în practică și uh, să nu mai ajungem în instanțele naționale, cum se întâmplă în momentul de față cu legislația existentă. Știu că vin alegerile. Fac asta de 22 de ani. Vin mereu alegeri. Dar uh, lăsăm aceste alegeri și frica să ne ghideze deciziile? Acum ori niciodată trebuie să facem ceva și toată lumea trebuie să fie flexibilă și trebuie să găsim o cale de mijloc, o soluție adecvată pentru o concurență cu adevărat uh, echitabilă și să punem capăt uh, lăcomiei și exploatării șoferilor doamna Kilonen este pregătită pentru să facă pace și să ajungem la niște compromisuri reale care să ne ajute să rezolvăm problemele într-o manieră rezonabilă și echilibrată. Eu sunt gata. Voi sunteți gata, dragii mei colegi? Merci beaucoup, madame. Euh, merci beaucoup, Mulțumesc foarte mult, doamna Kilonen. Continuăm dezbaterea cu domnul Deli, trei minute. Mulțumesc. În primul rând, vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru abordarea sa foarte deschisă și pentru că a abordat acest subiect atât de delicat. Mă bucur că la reuniunea raportorilor din umbră am pornit într-o direcție bună, pentru că majoritatea au ales opțiunea de compromis care exclude transportul internațional de la regulile de detașare. A fost un început bun și promițător, dar va trebui să intrăm acum în detalii și aș vrea să evidențiez câteva preocupări care au legătură cu cea mai recentă propunere de compromis. În primul rând, când vine vorba despre reîntoarcerea acasă a șoferilor și a vehiculelor nu ar trebui să fie obligatoriu, pentru că două săptămâni e prea scurt, însă eu nu pot uh, accepta ca și vehiculele să trebuiască să se întoarcă acasă. Dacă vrem să îi protejăm uh, pe șoferi și drepturile lor sociale, e foarte bine, dar nu văd legătura cu vehiculele propriu-zise și cu returnarea vehiculelor uh, la bază, ca și șoferii avem deja niște modele de afaceri funcționale care încearcă să minimizeze cursele pe gol și încercăm să și se încearcă optimizarea costurilor de operare, pentru că dacă trimitem vehiculele uh, înapoi acasă, crește traficul rutier, se cresc emisiile, plus că când vorbim despre statele membre periferice, este mai greu uh, pentru șoferi să se întoarcă acasă. Și uh, e cu atât mai complicat uh, să se ducă acasă și camioanele. A doua chestiune are legătură cu transportul uh, combinat. Potrivit propunerii de compromis, acestea ar trebui să fie acoperite de regulile de detașare. Cred că ar trebui să avem uh, să reanalizăm această chestiune, pentru că multimodalitatea este esențială pentru eficiență. Mi-e teamă că această propunere ar uh, duce la o slăbire cumva în domeniul feroviar și pe căile navigabile. A fost clar de la început că nu trebuie să punem o povară suplimentară asupra șoferilor când vine vorba despre documentația necesară. Operatorul ar trebui să facă cei mai greu în această privință. Din păcate, în cea mai recentă versiune a textului, văd că practic facem un pas înapoi, pentru că reapar șoferii, dar îmi amintesc clar că au fost făcute niște amendamente specifice depuse chiar de raportoare și care arătau în direcția opusă, și anume că șoferii ar trebui să fie scutiți de la această răspundere de a avea la ei o întreagă documentație. În ceea ce privește mm, foaia de plată europeană, preconizată să fie implementată printr-un act de punere în aplicare al Comisiei. Cred că este un precedent foarte periculos. Nu avem asta în niciun alt uh, sector, fie că vorbim despre servicii detașate sau nu. Plus că asta încalcă suveranitatea statelor membre. Și ultima observație, uh, este că există o legătură clară între toate aceste dosare. Și acum ce se întâmplă cu aceste lex specialis depinde de dosarul privind cabotajul. Practic, uh, problema cabotajului uh, este cea mai importantă. Toată lumea vorbește despre tahografele inteligente ca soluția supremă, dar avem tot felul de alte soluții, precum reechiparea camioanelor de generație mai veche și așa mai departe. Dar am putea avea niște declarații uh, de cabotaj care să ajute la trasabilitatea operațiunilor de cabotaj și la punerea în aplicare a regulilor. Mă opresc aici și aștept cu interes uh, să colaborez în continuare cu raportoarea în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ayala Sender, bună ziua! Aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aveam o întrebare pentru domnul Van de Camp, de asta am cerut cuvântul, dar se pare că Mm, n-am înțeles bine la ce punct suntem, pentru că aveam anumite întrebări referitoare, de raportul, referitoare la raportul dânsului, timpul de conducere um, și așa mai departe, dar pot să discut uh, cu domnul Van de Camp în bilateral după aceea. În ceea ce privește siguranța rutieră, am, am niște îngrijorări. Dar, bun, putem să clarificăm lucrurile, pot să discut cu dânsul direct. În orice caz, ca să mă refer la acest punct. Înțeleg îngrijorarea pe care o are Comisia TRAN referitor la distanța parcursă și la impactul asupra vieții de familie, pentru că în 2008, mulțumită uh, măsurilor de austeritate, mii de tineri au fost siliți să-și părăsească țara în sud țara din sudul Europei pentru a căuta de lucru altundeva um, în Europa. Și uh, mă gândesc că și țările care i-au uh, atras uh, cu atâta zel ar putea să se gândească și la siguranța uh, șoferilor de camion um, și la condițiile sociale ale acestora. Um, e foarte important, sigur, să discutăm despre condițiile de lucru ale uh, șoferilor și dacă ne gândim la tinerii care lucrează într-o altă țară din Europa și care săraci nu pot să se întoarcă acasă decât o dată sau de două ori pe an, la ei cine se gândește? Nu știu. Bun. Acum, știm că țările din uh, nordul Europei sunt mai competitive pentru că prețurile um, sunt uh, mai scăzute, dar haideți să vedem care este situația actuală. Haideți să încercăm să vedem abordarea pozitivă a doamnei Kilonen. Eu salut deschiderea dânsei și experiența pe care o aduce um, atunci când discută despre viața lucrătorilor din transport și a conducătorilor auto și sunt de acord cu dânsa în foarte multe situații. În primul rând, verificările la marginea drumului. Dânsa sugerează că aceste verificări, deci să oprești uh, șoferul la marginea șoselei pentru a verifica Eh, care este starea camionului, eh, contractul, eh, încărcătura, toate acestea să fie verificate. Aceste verificări ar trebui să se poată face doar atunci când este posibil din punct de vedere tehnologic. Înțeleg, sunt de acord că aceste verificări trebuie să fie făcute, toată lumea trebuie să fie verificată. Întreprinderile, de fapt, sunt cele care trebuie să respecte legea, nu șoferul însuși, ci um, întreprinderile respective, contractorii, subcontractorii, dar uh, sunt mai mulți colegi care au spus că ar trebui să facem un efort pentru a ne asigura că există și astfel de controle la marginea șoselei și de aceea am încercat să găsim undeva un numitor comun și în discuție cu Comisia și vreau să mulțumesc și Comisiei pentru creativitate și pentru faptul că au fost foarte deschiși să ne asculte. Și cred că am ajuns la o formulă care ar permite și efectuarea de verificări tehnice pentru a verifica, uh, de exemplu, această perioadă de 29 de zile, astfel încât să poată să aibă loc verificări parțiale. Și văd că doamna raportor uh, încă nu a uh, integrat această idee și trebuie să vedem dacă în cursul dezbaterii vom putea să găsim uh, o formulare mai detaliată la acest punct. Ar fi foarte bine. În al doilea rând, sunt recunoscătoare că și problema verificărilor uh, concertate a fost preluată, schimbul de informații, un alt punct care a fost preluat și sunt recunoscătoare, așa cum sunt și alți colegi, sunt convinsă am identificat deci, problemele existente împreună cu Comisia care ne-a ajutat să ajungem la un acord cu autoritățile în așa fel încât președinta intervine. Doamna Ela Sender, vă rog să încheiați. Bine, dar mi-ați luat uh, un minut uh, mai devreme în cealaltă dezbatere. Poate ați putea să mi-l adăugați acum, pentru că eu cerusem cuvântul pentru a vorbi despre raportul domnului Van de Camp, dar se pare că nu am primit cuvântul. Bun, în ceea ce privește detașarea lucrătorilor, sunt de acord cu doamna raportor pe majoritatea punctelor, aproape pe toate, de fapt, și o să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Domnul Zlotovski, vă rog. Aveți cuvântul. Mersi, madame prezident. Euh, chciałbym się przyłączyć do podziękowań dla pani poseł Kulenen za cię. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă alătur mulțumirilor care au fost aduse doamnei Kilonen pentru această sarcină dificilă de a găsi compromisuri pe această parte a pachetului mobilitate. E foarte important ca raportorii să asculte opiniile tuturor, încercând să reconcilieze toate nevoile, așteptările, dorințele în pofida presiunilor politice foarte puternice și doamna Chilonen merge chiar mult mai departe, dincolo de politica de transport, merge chiar în domeniul filozofiei și aș dori să-i mulțumesc pentru viziunea aceasta amplă pe care o are, pe care o susținem în uh, totalitate. Uh, noi dorim să se excludă transportul internațional și tranzitul din domeniul de aplicare al directivei 96-71. E singura soluție posibilă care să ne oprească de la intrarea într-o criză pe piața transporturilor. De asemenea, permite tuturor companiilor să concureze. Sigur că există anumite detalii care Mm, mai trebuie discutate, dar direcția generală este foarte promițătoare. Sper că mâine, când ne întâlnim să discutăm aceste chestiuni, vom putea să clarificăm uh, divergențele și să găsim compromisuri. În continuare, nu sunt de acord cu uh, un acces foarte cu abordare foarte strictă a transportului rutier, a uh, operațiunilor combinate de transport. În acest caz, relația dintre um, regulamentele din diversele țări uh, uh, este, este foarte importantă. Um, și să nu uităm, uh, cabotajul uh, în cele din urmă aduce beneficii la nivelul uh, mediului și va fi mai, cu cât va fi mai greu să se respecte legislația, uh, cu atât le va fi mai greu să atingem obiectivele politicii climatice. În uh, transportul feroviar sau transportul aerian este foarte clar că deschiderea piețelor uh, interne a dus la beneficii imense, dar se pare că nu mergem în, pe aceeași logică în cazul transportului rutier și asta mi-e un pic greu să înțeleg. Um, Poziția Comisiei pentru Ocupare, din păcate, nu ne-a adus mai aproape de un compromis și nu cred că ar fi un exemplu demn de urmat. Sper că vom reuși în comisia noastră să ajungem la o soluție care să fie bună și pentru șofer și pentru industrie. Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Zlotowski. Madame Bilbao. Muchas gracias, Mulțumesc, doamna Bilbao. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc, în primul rând, doamnei kilonen. și să vă spun că ce a deschis uh, dânsa și a prezentat foarte clar uh, reprezintă întrebările și grijorările pe care le avem în fiecare zi, așa cum o fac uh, eu, îmi pun aceste întrebări și și alți colegi. De ce avem îngrijorări? Ieri m-am întâlnit cu reprezentanții sindicatelor care mi-au spus că după ce au văzut propunerile uh, de amendamente pe care le examinează Parlamentul în ceea ce privește timpul de odihnă, mi-au spus, știți ce, mai bine lăsați situația așa cum este. Dar, bun, dar ce înseamnă asta? Aici sunt de acord cu raportarea pe mai multe puncte. În primul rând, nu știm bine cum să identificăm problemele care există și, în al doilea rând, diversitatea din Europa face situația foarte complicată și ne, ne face, ne e foarte greu să legiferăm printr-un pachet unic. Și apoi, avem în politică și în instituțiile europene un obicei uh, cam păgubos de a încerca să reformăm totul, de a încerca să corectăm uh, toate rapoartele, să aducem amendamente atunci când nici măcar nu s-au pus în aplicare cum trebuie uh, actele legislative adoptate anterior. Uh, eu sunt de acord cu ceea ce a spus uh, domnul Bach, de exemplu. Dânsul a spus că uh, lucrurile s-ar îmbunătăți mult mai mult dacă legislația actuală ar fi aplicată cum trebuie și dacă ar fi verificată aplicarea în mod adecvat. Și e adevărat acest lucru, pentru că încercăm să reformăm întregul pachet când de fapt nici nu, măcar n-am cerut statelor membre să pună în aplicare așa cum trebuie legislația și să facă verificările de conformitate necesare. Deci, care soluția? S-ar putea să ajungem la o aplicare așa, la întâmplare fragmentată a noilor măsuri. Um, și uh, piața de cabotaj, de exemplu, e diferită în toate statele membre. De ce n-am încercat să rezolvăm această problemă? Nici măcar n-am încercat să definim ce înseamnă cabotajul în documentele noastre scrise. Ceea ce ne arată că, de fapt, trebuie să admitem că suntem într-o situație foarte complicată pentru că nu am cerut celor responsabili să aplice legislația în mod adecvat. Raportarea încearcă să fie deschisă pentru găsirea unei soluții care să rezolve toate aceste probleme. Și apoi, fiecare are propriile păreri, dar se pare că există un acord general și anume că transportul internațional ar trebui să rămână în afara acestei, acestei legislații, ceea ce pun întrebarea, dar atunci ce încercăm să, ce legislație încercăm să aplicăm noi aici? E vorba de, de circulația pasagerilor, de, de mișcarea întreprinderilor, de întoarcerile acasă? Ce se va întâmpla? O, cerem, o să cerem cuiva, unui șofer să meargă neapărat acasă, dar dacă vreau să-și iau un concediu, care e scopul tuturor acestor dezbateri? Suntem toți aici și avem foarte multe îngrijorări încercând să amendăm uh, legislația. Dar cu noile compromisuri care ne-au fost uh, transmise de doamna raportor, putem să fim de acord cu cinci dintre acestea. Avem nevoie de mai mult timp uh, și de mai multe explicații pentru a înțelege chestiunea transporturilor intermodale și legătura cu cabotajul. Amendamentele noastre s-au concentrat asupra aplicării uh, mai bune a tehnologiei în sector, în loc de a încerca să simplificăm utilizarea tehnologiei. Este singurul sector care nu are o agenție europeană. Credem că ar fi nevoie de o agenție europeană pentru a avea o uh, aplicare a unui uh, sistem și pentru sectorul feroviar, pentru că declarațiile, problemele de cabotaj, uh, toate celelalte chestiuni Ehm, sunt uh, așa în dezbatere și toată lumea așteaptă. Sectoarele care câștigă mulți bani uh, pot să facă rapid schimbări. De ce nu putem să facem acest lucru în sectorul transporturilor? Aici cred că trebuie să punem accentul. Mulțumim, doamnă Bilbao. La prochaine oratrice, moi. Eu m-am înscris la cuvânt ca să vorbesc în continuare. Așadar, dragi colegi, dragă Merja, ca și raportor din umbră, aș dori în primul rând să-ți mulțumesc pentru toate eforturile pe care le faci pentru a ajunge la niște compromisuri pe un dosar uh, care este foarte uh, divergent, nu numai pe plan politic, dar și din punctul de vedere al uh, țărilor noastre membre. Negocierile fac că ne îndreptăm uh, spre o serie de amendamente prin care transportul internațional nu mai intră în domeniul de aplicare al detașării. Și este exact contrariul celor afirmate în declarația finală a Comisiei, care a fost ajutată, adăugată la compromisul final în cursul trialogului în ce privește uh, revizuirea directivei MAMA, ca să zic așa, directiva din 96, și pe bună dreptate, pentru că ce este detașarea este un act comercial uh, furnizat de un prestatar dincolo de granițele unui stat. Cu alte cuvinte, transportul internațional de mărfuri se potrivește pe deplin cu această definiție a detașării. Ce înseamnă asta, dragi colegi? Dacă luăm exemplul uh, Uh, acestui sector al transporturilor de mărfuri și dacă el ar fi deci exclus din această legislație, ar fi o greșeală foarte gravă și ar fi o lovitură uh, fatală dată Europei. Vă spun, nu putem să tratăm uh, angajații din transporturi ca și cum ar fi unii de mâna a doua. Să nu uităm un proverb Adică, la muncă egală, merite egale și salarii egale. Nu are sens să avem angajați de mâna a doua, cu mai multe venituri, mai, multe, mai puține, mai puține salarii, salarii mai mici, recunoaștere mai puțină și așa mai departe. Ei bine, unii spun asta e Europa. Eu zic că nu, nu asta este Europa și eu spun că astăzi Într-adevăr, salariații din domeniul transporturilor rutiere trebuie să fie protejați la fel ca și ceilalți salariați și angajați în Europa și Europa nu este ceva a la carte. Și atunci va trebui să avem mult curaj, dragi colegi, pentru a fi mai ambițioși, a merge mai departe, în sus și nu în jos. Iar pentru asta va trebui, dragi colegi, că ne dorim o Europa mai egalitară, cu o legislație mai ambițioasă sau o Europa care se liberalizează și privatizează fără să-i pese de uh, angajați. Și cu siguranță consecințele nu vor fi deloc aceleași, într-un caz față de celălalt. Eu am depus amendamente astfel, pentru că, doamnă Bilbao, aveți dreptate. Această adevărată otravă a dumpingului social este ce este. N-are sens să ne ascundem după deget. Uh, o travă uh, dumpingului social este aceasta, faptul că nu avem controle, nu avem inspecții, ne trebuie astfel de inspecții. Nu e normal ca sectorul rutier să fie scutit de așa ceva. Și, în al doilea rând, spun asta foarte clar, că aceste liste deschise de controle trebuie să rămână ca atare, statele membre să poată să facă ce doresc în aceste, în aceste limite, dar să o facă. Și apoi, nu intru în detaliile amendamentelor pe care eu însă le-am depus, dar aș spune ceva în final. De la începutul examinării acestui pachet, mobilitatea, mulți dintre dumneavoastră ați tot spus uh, niște lucruri. Și mulți dintre dumneavoastră ați fost la fața locului, pe teren, ați vorbit cu sindicatele, ați vorbit cu șoferii. Și ce spun ei? Ei spun că uh, uneori se simt sau sunt în situație de pură exploatare. Au senzația că au condiții de viață asemănătoare cu cele ale sclaviei, dar modernă. Nu poți să ignori această situație, sperând că ea se va rezolva de la sine mâine. Eu cred că asta ar însemna sfârșitul visului european și cei care uh, nu fac nimic și nu zic nimic uh, pentru asta să nu vină apoi să se plângă. Continuăm așadar, doamna Arnotu. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu neg uh, voința doamnei Chilonen de a realiza niște amendamente de compromis reunind toate uh, ideologiile politice, toate, cu excepția um, naționaliștilor, pentru că văd că iubirea ei nu mă cuprinde și pe mine. Asta e, nu asta este o problemă. Ca toate problemele din acest pachet, problema este că până la urmă discutăm aici din perspectiva mult mai mult națională decât uh, politică, ca și pe multe alte dosare. Iar Europa, orgolioasă și suverană, a dorit să se extindă în permanență și să uite de uh, legitimitatea națională. Acest uh, raport însă nu rezolvă problemele pe fond. De ce munca unui șofer să valoreze mai puțin uh, Um, în, la el acasă de, să valoreze mai puțin decât uh, pentru cineva care a venit din altă țară. Pur și simplu pentru că angajatorii au încasează o plus valoare așa de mare și atât de colosală Um, astfel încât uh, pro-europenii nu mai spun nimic, iar cei care știu că o să bage bani și milioane în buzunare uh, își dau seama sau pur și simplu nu zic nimic uh, știind că vor fi inegalități cu toptanul. Astăzi, detașarea în starea sa actuală nu permite decât o exploatare a angajaților în Europa în profitul unei mâini de oameni. Restul nu mai contează. Ei bine, nu e aici vorba de amendamente și de amendamente de compromis, nu, acestea vor schimba cu adevărat problema. Trebuie ca această muncă detașată să fie pur și simplu abolită, pentru că dacă nu se va întâmpla asta, ideea europeană se va prăbuși, pentru că Europa va fi cu totul și cu totul asimilată unei idei de exploatare, așa cum a spus-o pe bună dreptate, doamnă Deli. Iar noi, uh, naționaliștii, care deja suntem uh, împotriva Europei, nu vom face decât să ne îndepărtăm și mai mult de aceasta pentru că angajatorii cei mai, uh, angajații cei mai săraci uh, și mai precari, tot ei vor fi cel mai mult exploatați, tot ei, tot ei vor pierde cel mai mult. Mulțumesc foarte mult, doamna Arnotu. Doamna Labaiova are cuvântul și bun venit în comisia noastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, eu sunt raportor pentru Comisia Ocupare pentru acest aviz și am adoptat-o acolo, l-am adoptat recent în comisia noastră și rezultatul vreau să spun că m-a dezamăgit foarte mult personal, dar uh, nu o să uh, renunț să încerc să îndrept lucrurile. În ciuda rezultatului de la comisia mea, Mă bucur că colegii de la TRAN cunosc mult mai bine sectorul acesta și mult mai bine cunosc ei realitatea de la fața locului. M-am întâlnit cu raportorii de la TRAN în mai multe rânduri și întotdeauna am văzut că există totuși un consens uh, și vreau să spun că îi mulțumesc doamnei Chiloner pentru că ea totdeauna a, a încercat să facă acest lucru și să ajungă la un compromis uh, favorabil, nu ceea ce s-a întâmplat la Emplă, de, a, de altfel, la Comisia Ocupare. Ce s-a întâmplat? Până la urmă, tranzitul nu s-a mai considerat că este detașare și că nu se poate detașa pe teritoriul țării de tranzit, deoarece nu acolo se încarcă sau descarcă bunuri, mărfuri. Uh, însă anumite state membre au început deja să reglementeze tranzitul. Astfel, trebuie neapărat să facem ceva cu acest tranzit printr-o lex specialis. Apoi, cabotajul, da, este ceva ce trebuie reglementat, este ceea ce am promus și eu la comisia mea, ocupare, pentru că ea ține de subiectul de față. Deci este ceea ce am încercat eu să aduc suplimentar la Comisia Ocupare transportul internațional uh, nu trebuie să facă parte din regulile de tașare, asta am spus din capul locului și este ceea ce mențin ca idee și acum, în ciuda votului care s-a desfășurat cum s-a desfășurat și am spus-o pe șleau uh, la Comisia Ocupare. De ce? Eu cred că să se ajungă la un compromis va fi foarte greu, pentru că pentru mine, detașarea înseamnă lucrătorii mai stabili, de pildă cum sunt cei din construcții, și nu poți să ai același tratament aplicat uh, șoferilor. Doamnă președinte, ați vorbit despre inspecții, așa cum se cuvine. Le avem deja și avem amenzi amețitoare uh, și alte sancțiuni care mm, chiar nu pot fi justificate. Uh, am avut un, o cauză și la Curtea de Justiție săptămâna trecută, chiar s-a statuat uh, i s-a aplicat o, uh, o amendă unui lucrător detașat în Germania, 8600 de euro, o sumă astronomică pentru că n-avea nu știu ce documente. Uh, nu se poate așa ceva. Ei bine, când vom vota, în iunie ce vom vota, regulile se vor complica și mai mult, inclusiv cele legate de salarii, de acordurile uh, salariale și așa mai departe. O serie întreagă de lucruri greu de aplicat pentru cineva care se mișcă dintr-o țară într-alta în fiecare zi și care trebuie să respecte atâtea și atâtea lucruri. Da, comisia propune să se numere, să se calculeze numărul de zile. Mie mi se pare că nu va merge această soluție, nu va face decât să tulbure apele cu această directivă și cred că va reper, va, se va încerca o mușamalizare a situației, iar unele uh, companii vor fi mai dezavantajate decât altele. Uh, și ceea ce a propus Comisia uh, aici se bazează pe uh, vechea directivă. Însă acum avem noi reguli în materie și nimeni nu a calculat cum vor afecta acestea uh, sectorul transporturilor. Deci, practic, legiferăm cu ochii închiși, nu știm ce se întâmplă și ce consecințe vor exista. În sfârșit, cei care au au negociat directiva detașării lucrătorilor, își amintesc probabil, unii sunt în sală aici, că a fost o idee cum că se aproba uh, re, um, uh, revizuirea directivei mame numai dacă se vor face uh, niște lucruri speciale pentru sectorul transporturilor. Este exact ceea ce trebuie să facem noi și de aceea sugerez o lege aparte pentru sectorul transporturilor când vine vorba de detașare. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Riche. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu succint. Nu intru în amănunte. Vreau doar să spun că, da, este clar că acest dosar uh, este strâns uh, legat de cel cu cabotajul și problema este cu diferențele de legislație în materie socială, care înseamnă tot atâtea diferențe de competitivitate între diferite țări, unele diferențe par să fie ireconciliabile și uh, anticipez când știu uh, din, ce, din ce țară vine o persoană, știu imediat uh, ce o să spună. Uh, e destul de evident. Te felicit și pe cei din Est, care pare că sunt foarte bătăioși. Foarte bine. În sfârșit, dacă nu se reglementează transportul internațional, să nu se reglementeze și cabotajul, spun alții, asta înseamnă că o să uh, practic o să se prăbușească tot sistemul, inclusiv cel din țările dezvoltate. Dar să știți că nu se va petrece așa treaba. Asta nici măcar la Consiliu. În alte părți din pachetul mobilitate am găsit soluții rezonabile și nu văd de ce nu am face asta și aici, în, în, în mm, această parte a pachetului. Și mă întreb în ce măsură cabotajul să nu mai figureze în tăsăpătul internațional nu știu ce compromis este acesta. Mie mi se pare pur și simplu inacceptabil. Poate că asta s-ar putea să se vadă într-un fel sau altul la vot, dar nu cred că asta este o bună metodă de lucru și deci trebuie neapărat să ne preocupăm și, preocupăm și de chestiunea cabotajului. Și în sfârșit, în atenția domnului Deli, dumneavoastră ați făcut un raport în legătură cu întoarcerea camionelor și e ceva foarte isteț aici, pentru că aceste camioane nu se întorc pur și simplu, ci uh, personalul respectiv uh, circulă într-un uh, microbuz și se duce la diverse camioane din anumite puncte. Uh, nu se mișcă nici camionul și nici uh, tractorul în aceste condiții. Pur și simplu, parcările, așa cum le știam eu, la un moment dat, uh, erau invadate de uh, Uh, camioane poloneze unde șoferii pur și simplu se roteau. Uh, uh, deci, pur și simplu, iată ce înseamnă un sistem complet haotic și nereglementat. Încă o dată, pachetul mobilitate este un pachet, așa cum îi spune și numele. Și între lucrătorii detașați și cabotaj, legătura este extrem de strânsă, așadar. Iar propunerile cele mai extreme exprimate n-au nicio șansă de a deveni legi și legislație într-o bună zi. Deci n are niciun sens să le uh, îmbrățișăm. Haideți să facem ceva mai echilibrat, mai degrabă, decât să dezbatem așa de ochi frumoși. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Riche! O să fiu foarte severă cu dumneavoastră pentru că ne mai rămân încă două rapoarte de discutat și am cam pierdut uh, timpul. Așadar, vă rog frumos să vă respectați acele două minute acordate. Bun, doamna Țapardel are cuvântul, vă rog. Mulțumesc frumos, doamna președintă. O să încep prin a felicita și a-i aprecia pe toți colegii care lucrează și la acest raport, dar și la toate rapoartele ce privesc pachetul pe mobilitate. Haideți să vorbim despre sinceritate aici, în Comisia de Transporturi, și aș vrea să vă întreb sunt de acord cu principiul și întotdeauna am fost cu principiul la muncă egală salariu egal dar ce facem cu șoferul român care este plătit de o companie franceză sau de o companie germană cu salariu minim pe economie din franța sau mai rău decât atât cu salariu minim pe economie din românia unde are o companie fantomă? în același timp șoferul francez care lucrează în franța sau orice, în orice altă țară este plătit cu un salariu mult cu mult mai mare decât salariul minim pe economie. apropo de muncă egală la Uh, salariu egal la muncă egală. în ceea ce privește directiva detașării lucrătorilor înțeleg și informațiile pe care le am este că în urma întâlnirii uh, raportorilor din umbră din douăzeci și patru aprilie s a coagulat o majoritate care s a exprimat împotriva includerii transporturilor sub incidența directivei. consider că această variantă este cea mai bună și cea mai echitabilă soluție deja știți părerea mea și anume că includerea transporturilor internaționale în directiva privind detașarea lucrătorilor este o greșeală fundamentală care va duce la distorsiunea pieței de transport în uniunea europeană și de asemenea să nu uităm că o astfel de includere ar duce în același timp și contravine respectării principiilor de funcționare echitabilă a pieței unice. de asemenea haideți să nu ignorăm am auzit că vorbim de țări mai dezvoltate și țări mai puțin dezvoltate despre est și vest nu vorbim despre uniunea europeană și în acest caz nu este corect să avem o împovărare economică și administrativă a companiilor din est și acest lucru sunteți conștienți și dumneavoastră că ar duce la falimentul mai multor firme de transporturi și inclusiv la pierderea locurilor de muncă deoarece toți transportatorii din centrul și estul europei ar trebui să calculeze salariile și sporurile fiecărui șofer în conformitate cu prevederile legale din fiecare țară în care acesta s a aflat. nu știu dacă noi ne realizăm în momentul de față imensitatea unei astfel de situații și dacă ne gândim și la modul în care funcționează cu adevărat economia de piață în uniunea europeană. Ultim, două idei și atât importanța creării unei agenții europene pentru transportul rutier este foarte importantă și de asemenea implementarea legislației actuale. mulțumesc frumos! Merci, Madame Tapardel. Madame... Important. Bien. Pour deux minutes. Alors, Madame Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să o felicit și eu pe Meria. Din păcate, nu mai funcționează microfonul. Mulțumesc, o iau de la capăt. Aș vrea și eu să o felicit pe Meria pentru că a încercat să găsească un uh, compromis, fiind uh, mânată, bineînțeles, uh, de cele mai bune intenții care au legătură cu protejarea companiilor și a locurilor de muncă și a încercat să găsească niște compromisuri care să fie fezabile și aplicabile în practică. Domnul Riche spunea că nu ar trebui să um, ne închidem în pozițiile noastre. Și atunci nu înțeleg de ce am primit o scrisoare din partea delegației franceze care spunea că uh, ei nu vor fi de acord decât cu propriul punct de vedere și nimic altceva. Îmi pare rău să spun, dar nu asta numesc eu compromis. Și în ceea ce privește transportul internațional, sunt de acord cu cei care au spus că acesta nu trebuie să fie acoperit de directiva privind detașarea lucrătorilor. Apoi, dacă avem o asistentă sau un lucrător în construcții care lucrează în Franța și Germania, este o situație total diferită, dar un șofer care conduce în două zile prin mai multe state europene, uh, cum poate să aibă toate documentele pregătite astfel încât în jumătatea de oră cât traversează Belgia să fie remunerat în conformitate cu legislația belgiană. Cred că trebuie să fim uh, rezonabili pentru că nu este pentru că evident nu vrem să ajungem de râsul lumii și vrem ca legile și reglementările să fie aplicabile. Pentru asta avem nevoie de simplificare și trebuie să eliminăm obstacolele. Avem nevoie de documente electronice, trebuie să combatem uh, companiile fantomă. Sunt chestiuni pe care le susțin și pe care le voi vota. Vreau însă să privim uh, acest pachet de mobilitate nu doar din uh, punctul de vedere al uh, protejării șoferilor, și asta doar dintr-o perspectivă a concurenței. Doamna Merkel și domnul Macron vor să protejeze sectorul transporturilor, dar vor să-l protejeze într-un fel în care să se dezvolte și să creeze locuri de muncă și în care consumatorul să plătească un preț adecvat pentru lucrurile livrate? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lușcoc. Doamna Ulfskog, voi vorbi în suedeză. Eh, eu, de fapt, îl înlocuiesc aici pe Jens Nilsson, care a făcut o muncă foarte importantă ca membru în această comisie. Uh, și reprezint și opinia lui Jens Nielsen, și anume că regulile pentru detașare ar trebui să se aplice și în domeniul uh, transportului rutier. Aceasta era poziția lui Jens Nielsen. Nu putem să permitem uh, sclavia în partea cea mai bogată a lumii. Asta se întâmplă în Europa. Nu trebuie să concurăm în jos, ci trebuie să concurăm în sus, ca să spun așa. Am ascultat uh, toate intervențiile. Sigur că nu trebuie să ignorăm ceea ce a spus Comisia pentru Ocupare. Uh, acest lucru poate să ducă la alte conflicte. Vreau să vă reamintesc că cele două comisii au competențe partajate atunci când este vorba de uh, detașare în uh, domeniul uh, transportului rutier. Eu cred că ar trebui să colaborăm pentru a găsi cele mai bune soluții posibile. Nu putem să acceptăm ca oamenii să fie uh, exploatați, să lucreze în, în condiții uh, de, de sclavie, să trăiască, să uh, câștige niște bani din care să nu poată să aibă un trai decent, să-și întrețină familiile. E nevoie de Uh, o uh, limitare a cabotajului la 48 uh, de ore, numai astfel vom putea să creăm niște condiții normale pentru toți șoferii de camioane. Suntem cea mai bogată regiune a lumii. Nu putem să avem această limitare, nu putem să aplicăm de la bun început detașarea și pentru acest sector. Dacă asta nu putem să facem în Europa, atunci unde suntem? Cred că colega noastră următoare nu este, domnul Curumbașev. Mulțumesc, domnule președinte. Încep cu o glumă. Dacă șoferii trebuie să se întoarcă acasă odată la trei săptămâni, de ce nu votăm uh, aceeași regulă și pentru asistenții noștri din Parlament? Poate că și ei ar trebui să-și viziteze familia și prietenii odată la trei săptămâni. Acum să revenim la oile noastre. Sunt uh, responsabil de directiva privind autobuzele și autocarele ca membru al grupului S În acel uh, dosar uh, Comisia Europeană vrea să permită cabotajul și vrea să aibă reguli liberalizate pentru o anum- peste o anumită limită. Și întrebarea mea simplă este următoarea. Atunci, de ce ne opunem liberalizării pentru camioane și suntem pentru liberalizare în cazul autobuzelor. De ce în cazul camioanelor cabotajul este extrem de rău, dar în cazul autobuzelor este extrem de bun? poate că ar trebui să vă dau uh, unul dintre răspunsurile posibile. Ei bine, pentru că companiile de transport cu camioanele sunt în special din Europa Centrală și de Est, deci capotajul trebuie să fie interzis. Pe când în uh, sectorul uh, transportului cu autocare și uh, autobuze, companiile sunt în principal din Europa de Vest și atunci capotajul este minunat. Care este rostul acestor propuneri? Ideea este ca companiile din Europa Centrală și de Est să dea faliment, iar angajații lor să meargă să lucreze în Europa Occidentală. Dacă nu dau faliment, oricum uh, ar trebui să se reînregistreze în Europa de Vest. Asta înseamnă că contribuțiile de asigurări sociale vor ajunge la fondurile din Europa de Vest și nu din Europa de Est. Nu pot decât să vă felicit pentru acest gen de solidaritate, dar chiar este solidaritate sau lăcomie, exact cum spunea și doamna Kilonen. Mulțumesc, domnul Curumbașev, domnul uh, Koch. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că mă bucură faptul că raportoarea dorește să facă mai, eficientă, mai eficiente uh, controlele la marginea drumului. Dragi colegi, să nu uităm, când vorbim despre lex specialis, uh, cele mai importante lucruri. În primul rând, trebuie să creăm reguli eficiente care poate să, fie, uh, să poată fi mai ușor aplicabile și controlate. În al doilea rând, trebuie să asigurăm o concurență loială în această branșă. Și nu vom face asta dacă împovărăm în mod uh, inutil uh, toate întreprinderile uh, numai pentru, că, pentru a pedepsi oile negre. E clar că în cazul cabotajului există o concurență clară cu uh, transporturile naționale și de aceea directiva privind detașarea trebuie să se aplice. În ceea ce privește transportul internațional, aici vreau să o rog foarte clar pe doamna raportor să fie deschisă să găsim un adevărat compromis. Un adevărat compromis înseamnă nici să nu se aplice directiva privind detașarea la transportul internațional din prima zi, nici aplicarea acestor dispoziții după două săptămâni sau să se aplice vreodată. Trebuie să găsim undeva o cale de mijloc, uh, un compromis care să se poate bucura de majoritate. Uh, din punctul meu de vedere, acesta ar putea să fie, de exemplu, um, o modificare a cifrelor propuse de comisie, astfel încât transportul internațional doar după 5 zile consecutive să intre în domeniul de aplicare și B, tot ce trece de 9 sau 10 ore să reprezintă o zi întreagă și tot ce este sub acest număr să reprezintă o jumătate de zi și Uh, să fie cuprinsă și timpul de conducere și timpul de repaus. Acestea ar fi propuneri care vin și din partea mea, uh, deci un adevărat uh, compromis, pentru că cifrele sunt undeva la mijloc. Mulțumesc, domnule Ertug. Dank. Mulțumesc. Și mulțumiri speciale lui Dieter Koch, care într-adevăr face eforturi pentru a formula un compromis, în timp ce ceilalți intervenienți au spus doar ce nu e bine, ce nu merge. Dar, uh, dragi colegi, dacă discutăm despre detașare, atunci trebuie să fim sinceri. Avem astăzi uh, pe străzile, pe șoselele Europei această situație pentru că legislația care este în vigoare în momentul de față acesta, pe de-o parte, a lăsat atât de multe lacune încât diversele companii din întreaga Uniune Europeană au intrat tocmai în lacunele respective și de aceea avem situația că uh, nu mai există loc pe parcările din Europa și majoritatea șoferilor uh, trebuie să-și petreacă viața săptămâni întregi departe de casă. Și dacă vrem să legalizăm această situație, um, mi se pare că asta vrea să facă Comisia, nu vrea să intre în uh, mizeria statelor membre, vrea cumva să reglementeze uh, juridic status quo. Mi se pare greșit. Avem problemele acestea azi, tocmai pentru că uh, posibilitățile de punere în aplicare și de verificare a aplicării sunt mult prea mici. Uh, fiecare stat face lucrurile în felul său. Și cu toate acestea, dragi colegi, dacă văd majoritatea din, din grupul meu, de exemplu, pot să vă spun că nu e posibil ca transportul internațional în întregime să fie exceptat, să fie scos din domeniul de aplicare a directivei. Um, întrebarea este de ce? Bun, eu pot să găsesc o justificare. Pentru că ce se întâmplă dacă un camion pleacă din statul de înregistrare și 365 de zile este pe șoselele europene și nu mai trebuie să meargă acasă nici măcar pentru uh, inspecția tehnică periodică, uh, pentru că uh, se pot face acest lucru pe toate parcările din Europa. Acest lucru nu, nu e ok. Așa cum a spus și Dieter Koch, trebuie să găsim uh, o soluție, o cale de mijloc și pentru a putea uh, să o găsim, trebuie să știm exact care sunt uh, problemele și să le abordăm. Știu că nu avem timp mai mult, deci rămân, deocamdată mă opresc aici. Tălișca. Mulțumesc, mult, Tălișca. Uh, Vreau să încep cu o recomandare să aplicați cele două minute inclusiv pentru dumneavoastră atunci când nu prezidați întâlnirea. Mă rog, asta este o observație. A doua pe fond. Mi-e teamă că unele poziții extreme pe orice dosar vor avea consecințe grave, nu doar în sectorul transporturilor. Domnule președinte, am atenția dumneavoastră? Mă vă plictisesc? Credeam că vorbim aici despre o chestiune delicată și ar trebui să dăm dovadă de respect reciproc. Eu sunt femeie, pot să fac uh, două lucruri în același timp. Grozav. Uh, nu ați ascultat, doamnă președinte. Ziceam că aș aprecia să aplicați limita de două minute încă de la început, inclusiv la dumneavoastră atunci când uh, nu vorbiți în calitate de președinte al comisiei. În fine, spuneam că trebuie să ne gândim la consecințele grave cu care ne-am confrunta. Uh, acum este vorba despre uh, concurență între comisii și nu vorbim despre nerespectarea drepturilor sociale nu, asta va avea implicații devastatoare nu doar în sectorul transporturilor. Companiile transporturilor servesc pe cineva, servesc uh, industria producătoare, industriile producătoare. S-a gândit cineva la impactul uh, acestui demers? Și în al doilea rând, să revenim uh, la problema inițială, cu ce am început, de unde am început, de la cabotaj. Cabotajul distruge piețele și sunt perfect de acord. Da, unele comportamente ale unor companii și eu nu fac diferența între companii mari, mici, vest, est, nu. Noi, practic, nu facem decât să ne divizăm la nivel european. Totuși, aceasta este o chestiune uh, absurdă cabotajul este cauza, nu transportul internațional și nu tranzitul. Asta este realitatea. Deci, uh, dacă includem transportul internațional și dacă includem uh, tranzitul, acesta este doar începutul și vom ajunge să ne uităm și la alte sectoare cu aceleași implicații și, practic, vom distruge piața internă. Deci, uh, trebuie să nu fie incluse transportul internațional și tranzitul, ci trebuie să fim foarte stricți și foarte uh, echitabili în ceea ce privește cabotajul, companiile fantom, fantomă și orice distorsionează concurența și distruge piața internă. Gândiți-vă la consecințele pe care le vor avea unele propuneri, unele dispoziții, iar noi vor, vom fi responsabili. Rezultatul exact va veni foarte curând. Mulțumesc, domnule Telicca. Doamna Viola, aveți cuvântul. Am să pornesc de la ce spunea vecinul într-adevăr, există consecințe foarte mari pentru companii și vorbim despre bărbați și femei. Așa cum spunea și Meria, este important uh, să revenim uh, la prioritatea noastră și anume eradicarea exploatării lucrătorilor europeni, pentru că aceasta distruge orice idee de solidaritate din politicile europene. Cred că detașarea lucrătorilor nu poate să fie um, scoasă din uh, sfera generală uh, a detașării. Există totuși o mobilizare puternică în sectorul transporturilor. Uh, Există cerințe de demnitate la locul de muncă, de statut, de salariu, de serviciu. Și vedem asta foarte bine în Franța, la SNCF și la Air France. Directiva generală privind detașarea lucrătorilor merge în acest sens și este foarte bine. Dar mi se pare că nu putem să cerem mai puțin pentru uh, detașarea conducătorilor auto. Spuneam adineauri uh, salariu egal pentru muncă egală. Și de unde vine al treilea imperativ. Vorbim despre transportul internațional și se spunea că detașarea trebuie să înceapă încă din prima zi. Apoi ar trebui să existe o reglementare strictă a cabotajului și ar trebui să se dezvolte un sistem de control, în special uh, uh, pe drumuri. Cred că negocierile pe marginea acestui raport vor merge în acest sens. Mulțumesc, doamna Vieux mă adresez acum comisiei și domnului Liejoa. Aveți cuvântul în ceea ce privește detașarea lucrătorilor. Mulțumesc, doamnă președintă. Cu siguranță este unul dintre dosarele cele mai dificile, dacă nu chiar cel mai dificil din pachet. Este și uh, foarte sensibil uh, după aplicarea legislației uh, privind salariul minim domeniului transportului internațional de către trei state membre. O idee care reiese din această dezbatere este că avem nevoie de reguli clare și specifice pentru sectorul transporturilor. Da, și avem nevoie clar de o lege specială. Acum, pe fond, aș dori să reamintesc uh, care a fost propunerea Comisiei. Există un lucru cu care suntem uh, de acord și anume cabotajul și uh, tranzitul, așa cum se vorbește în propunere. Și aici regulile de detașare trebuie să se aplice încă din prima zi de operare. În ceea ce privește tranzitul, nu există astfel de operare. Asta înseamnă că regulile de detașare nu se aplică și tranzitului. Totuși, un subiect mai dificil este cel al transporturilor internaționale. Am să vă reamintesc care este poziția Comisiei în principiu pe acest subiect. Noi nu considerăm și nu putem uh, susține uh, un compromis care să excludă aplicarea regulilor de detașare în cazul transportului internațional și vă pot spune că aceasta nu va fi baza pentru un compromis uh, în Consiliu între statele membre. Acestea fiind spuse, avem nevoie de o abordare echilibrată și considerăm că nu trebuie să se aplice aplice um, un salariu minim în aceste reguli de detașare pentru că beneficiile pentru concurență sunt uh, marginale raportat la povara administrativă. Aceasta a fost uh, propunerea comisiei. Și apoi um, S-a vorbit uh, și despre perioada de trei zile după care se aplică salariul minim. Acum întrebarea care se pune este dacă acest prag este suficient, dacă ar trebui să fie mai mare, dacă ar trebui să existe o altă abordare. Aș spune că suntem deschiși uh, discuțiilor, dar nu pot decât să repet că nu putem susține o situație în care detașarea să fie exclusă pentru transportul internațional. Referitor la cerințele administrative, nu suntem de acord că lista cerințelor administrative trebuie să fie una deschisă, lăsată la latitudinea statelor membre. Există state membre care aplică anumite cerințe în ceea ce privește declarația de detașare, pe când alte state membre impun numirea unui reprezentant. Dacă mm, permitem uh, o asemenea diversitate în ceea ce privește cerințele administrative, piața unică, piața internă va dispărea. Deci trebuie să avem o listă închisă de cerințe administrative și acestea au fost principalele mele observații. Mulțumesc, domnule Liejoa. Doamna Kilonen, aveți uh, misiunea de a formula concluzii în calitate de raportor. Thank you, Chair. Thanks, ladies. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor. Întotdeauna îmi face plăcere să aud cât este de ușor acest dosar. Cumva am senzația că orice am face toată lumea va muri și planeta va fi distrusă. Acum, cum oricum ai da-o, va fi dificil. Dar eu îmi voi continua activitatea împreună cu echipa mea strălucită, cu raportorii din umbră și vom încerca să găsim o soluție. Soluție care să ne ajute să trăim nefericiți împreună, dar să nu murim. Cu toții, în mod egal de nefericiți. Da. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Mulțumesc, uh, doamna Kilonen, pentru această notă optimistă. Uh, sper că fericirea va fi individuală cât și colectivă. Votul va avea loc pe 4 iunie la ora 16. Haideți să continuăm cu raportul privind cabotajul și îi dau de îndată cuvântul raportorului nostru, domnul Ismail Ertug. Aveți cuvântul, domnule Ismail Ertug. De. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, așa cum știți cu toții, ă, dată fiind ă, trecerea în neființă a colegului nostru, ă, a trebuit să preiau dosarul uh, său, dar l-am continuat în spiritul uh, lui Jens. Poate câteva cuvinte despre procedura organizatorică. Mâine vom avea uh, probabil urmă, ultima ședință cu raportorii din umbră și um, din cea de-a doua întâlnire eu sunt raportor și încerc să, încerc să mă înțeleg bine cu colegii, să găsim uh, uh, niște compromisuri bune și le mulțumesc deocamdată colegilor pentru că am avut o colaborare foarte bună. Uh, o perspectivă pentru cei care nu au fost prezenți. Se pare că Verzii sunt singurul grup care are o poziție într-adevăr unită, ceea ce e uh, util. Cea de-a doua reuniune cu raportorii din umbră am discutat despre asigurarea conformității. Am putut să ajungem la Uh, compromisuri care să se bucure de susținerea tuturor grupurilor politice. La cea de-a treia reuniune am vorbit despre așa numitele firme fantomă și aici am putut să ajungem la compromisuri bune care să combată acest fenomen și pe viitor uh, în mod eficace. În cea de-a patra întâlnire am vorbit despre așa numitele vehicule utilitare ușoare care să uh, Uh, îndeplinească și ele cele patru condiții de acces la piață și aici am putut să elaborăm soluții bune și cu ajutorul secretariatului. Și în cea de-a cincea și probabil ultima întâlnire, mâine, vom discuta despre reglementarea cabotajului și se, se va vorbi și despre răspundere vreau să vă ofer o perspectivă de ansamblu asupra compromisurilor pe care le-am putut încheia până acum. Deci, uh, controlul pe 18 aprilie, am discutat acest lucru, informațiile pentru autoritățile de control ar trebui să fie accesibile în mod cuprinzător și în timp real, astfel încât registrele naționale să fie armonizate și să uh, existe deci un mai mare acces la informații. Uh, ceea ce uh, trebuie să se întâmple în timp real pentru personalul de control. Cooperarea între statele membre trebuie să se îmbunătățească, pentru că aceasta uh, trebuie facilitată va fi facilitată și prin faptul că introducem niște termene mai scurte. De exemplu, dacă un stat membru uh, trimite o cerere către un alt stat membru, atunci ar trebui să se răspundă nu în decurs de 10 zile, cum spune Comisia, ci în decurs de 5 zile. Mecanismul, dacă un stat membru refuză uh, să coopereze în mod repetat, atunci Comisia va avea posibilitatea ca într-un astfel de caz extrem să uh, inițieze proceduri împotriva statului membru respectiv. Dar așa am formulat, am spus poate să ia, să întreprindă toate măsurile necesare. Deci, în cele din urmă, se spune poate. Acesta este cuvântul cheie. Apoi, colaborarea autorităților de control a fost uh, introdusă, inclusiv uh, traininguri comune și așa mai departe. În ceea ce privește digitalizarea, uh, ECMR, adică documentul electronic și tahografele inteligente, deci, încă o dată, am uh, făcut posibilă utilizarea documentelor electronice și a tahografelor inteligente. Acestea ar trebui să fie obligatorii cel puțin pentru transportul internațional și documentul electronic ar trebui să poată fi recunoscut de către toate statele membre și trebuie să fie întocmit înainte să se înceapă uh, acțiunea de transport. Statele membre ar trebui de asemenea să fie obligate să verifice punerea în aplicare. Asta în ceea ce privește uh, controle și asigurarea conformității. În ceea ce privește firmele fantomă, rezultatele sunt următoarele. Documentele privind cabotajul și uh, detașarea trebuie să fie păstrate și trebuie să poată fi controlate la fiecare filială, inclusiv uh, pe cale electronică. Iar documentele privind asigurarea socială trebuie să poată fi controlabile la sediul filiale și acolo trebuie să existe și un acces electronic. Întreprinderile trebuie să aibă uh, un centru de operare în țara unde sunt uh, înregistrate. De asemenea, acestea trebuie să aibă, să pună la dispoziție un număr uh, suficient de locuri de parcare sau să aibă uh, acces permanent la un număr uh, suficient de mare de locuri de parcare și aici uh, fac legătura cu ceea ce au spus colegii de la PPE, CR, acest lucru trebuie să fie posibil uh, și prin închirierea, de exemplu, de locuri de parcare, încălcarea cabotajului și detașării uh, pot să aibă ca urmare pierderea bunei reputații și retragerii licenței comunitare. Și apoi, fac legătura către următorul uh, bloc, și anume cel care vizează vehiculele utilitare ușoare și accesul lor la piață. Aici mai trebuie să clarificăm un punct, și anume există două opțiuni pe care cel puțin eu le voi propune în calitate de raportor. Pe de o parte, propunerea ca toate uh, vehiculele sub uh, 3,5 tone să fie incluse, vehiculele ușoare sau le luăm pe cele între 2,4 și 3,5 tone. Deci 2,4 până la 3,5 uh, nu merge atât de departe cum merge propunerea comisiei care spune toate sub 3,5 ar trebui să fie incluse. Acestea sunt propunerile mele și eu cred că vom reuși să găsim o majoritate. Vreau să vă spun foarte deschis, dacă diversele, diferitele grupuri politice îmi dau undă verde să întocmesc acest compromis 2,4 până la 3,5 tone, aș prefera această soluție, deși știu că EFTD-ul și Verzii vor uh, cealaltă opțiune care merge mult mai departe. Dar totuși mă gândesc la IMM-uri. Vehiculele utilitare ușoare trebuie să îndeplinească criteriile doar atunci când fac operațiuni de transport internațional. Și hotărător aici este, dacă e vorba de dumpingul social, și aici mi se pare un, un, un mare compromis pentru transportul internațional, această limitare. Sigur, de asemenea, Comisia trebuie să raporteze uh, cu privire la modul în care se uh, va evolua utilizarea vehiculelor utilitare ușoare și cel puțin, uh, uh cel mai târziu uh, uh în luna decembrie 2024 cred, va trebui Comisia să vină cu un raport. Um, pentru că în momentul de față nu știm bine uh, câte vehicule utilitare ușoare sunt uh, folosite în scopuri de transport pe șoselele mm-hmm. europene. Deci va trebui să adunăm, practic, uh, să colectăm date. Cele patru criterii, și anume să aibă sediul într-un stat membru, să aibă bună reputație, să aibă uh, și poziția financiară Uh, corespunzătoare și competența profesională. Deci această companie trebuie să um, desfășoare activitate profesionistă. Acestea sunt valabile și pentru vehiculele utilitare ușoare. Am făcut o clarificare pentru flotele mixte, deci marile camioane și cele sub 3,5 tone. Uh, la poziția financiară, situația financiară, mai ales uh, IMM-urile nu ar trebui să plătească uh, taxe suplimentare uh, pentru că ar trebui să plătească uh, și taxe pentru, pentru vehiculele utilitare ușoare și de aceea am făcut o defalcare um, pentru vehiculele utilitare ușoare știu că suma e undeva la 900 de euro, deci mult mai, mai mică decât pentru marile camioane. Și acum ajung la subiectul dificil, cabotajul, pe care îl vom discuta mâine. Biroul meu a trimis uh, propunerile de compromis. Mâine le vom discuta, așa cum vă spuneam. Propunerea mea ar fi aceea ca uh, cabotajul să poată fi permis într-un stat membru pentru 48 de ore, deci două zile. Din punctul de vedere al timpului de conducere și de repaus, asta ar însemna două, trei operațiuni de transport. De asemenea, ar trebui să existe o fază de așteptare, cooling off, în care uh, uh, șoferul uh, trebuie să aștepte înainte de a mai putea face operațiuni, operații de cabotaj și șoferul și um, șoferul și camionul trebuie să vină direct din statul membru unde este înregistrat sau să se găsească pe drumul direct către acesta eu consider că este absolut necesar că și șoferul și uh, vehiculul să se întoarcă uh, în mod uh, obligatoriu către statul membru de origine înainte de a putea face operațiuni de cabotaj. Și pentru grupul meu și cred că pentru mulți alți colegi din această sală din, nu e negociabil acest punct să acceptăm că trebuie să existe vreo derogare în ceea ce privește cabotajul. Alte subiecte, mai avem câteva puncte pe care trebuie să le discutăm în ceea ce privește Agenția pentru Forța de Muncă, um, problema răspunderii și penalizării uh, firmelor care în, în mod uh, conștient nu respectă regulile. Ar trebui să existe eventual o listă neagră, așa cum știm în aviație. Sunt subiecte controversate, dar și acestea vor fi discutate mâine. Asta ar fi perspectiva de ansamblu asupra dosarului în care am lucrat și să vă mai spun încă un lucru. Eu m-am, asigurat că la vremea la care această legislație a fost elaborată, cabolar, cabotajul era văzut ca transport național și uh, s-a, uh, a fost permis cabotajul ca excepție, uh, ca, pentru ca uh, mașinile să nu se întoarcă goale de încărcătură acasă. Uh, dar uh, acum această derogare uh, în mod pervers a ajuns să fie regulă și această regulă nu poate să rămână așa cum este în momentul de față. Eu sunt deschis la compromis, dar uh, în această situație vreau să subliniez că cabotajul este un transport național, nu e vorba de transport internațional. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ertug. Aveți trei minute fiecare, atunci când interveniți. Doamna Lukashevska. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă președinte, vreau să-i mulțumesc lui Ismail și tuturor colegilor cu care lucrăm foarte bine pe acest dosar, așa cum s-a spus am ajuns uh, la niște compromisuri pe o serie întreagă de subiecte și asta pentru că avem uh, definiții, chiar dacă ele sunt diferite și fiecare este deschis față de argumente celorlalți. Eu cred că o vom ține tot așa până la sfârșitul acestui uh, exercițiu. Nu vreau să repet lucruri asupra cărora de-abia ne-am, de, deja ne-am pus de acord și care au fost deja menționate aici. De pildă, acel uh, tahograf uh, inteligent sau alte aspecte de acest gen. Sunt lucruri care au fost deja menționate. Ne străduim uh, să avem cât mai puține nereguli în Europeană. Am o îndoială, în schimb, legată de parcări. Uh, este foarte clar că nu toate companiile de transport uh, au propriile vehicole sau propriile parcări. Unele închiriază, uh, unele parcări sunt arhipline și în aceste condiții mă gândesc că nu știu, nu știu dacă este necesar să existe obligația de a avea propriul spațiu de parcare. Dar mă întorc, bineînțeles, și la chestiunea cabotajului. Uh, am primit o serie de... Am primit amendamentele de compromis de-abia uh, înainte de începerea ședinței, cu nu, nu cu puțin timp înainte de începerea ședinței, nu am avut timp să mă uit peste ele pe îndelete. Dar când vine vorba de răspunderea care revine statelor membre și uh, acea concurență neloială, e bine, sunt lucruri care au fost deja menționate în mai multe rânduri și Am vorbit despre cabotaj în contextul uh, lucrătorilor uh, detașați și vorbeam despre combaterea, dorita combatere a dumpingului social. Și marea majoritate dintre noi consideră că cobătajul trebuie să fie acoperit de reglementările legate de detașarea lucrătorilor din prima zi a contractului acestora. Adică, din prima zi de contract se urmează regulile care conferă o concurență loială. Nu văd de ce cabotajul să dureze doar două zile dacă tot ne dorim concurență cu adevărat uh, loială. Dorim să existe salarii corecte pentru uh, toți lucrătorii, dar nu dorim ca concurența să aibă de suferit. Deci nu ne place această limită de două zile. Dacă tot vrem să impunem așa ceva, înseamnă că îi excludem pe cei mai eficienți. Și nu cred că e bine așa ceva. În sfârșit, doamnă președinte, vreau să-i mulțumesc domnului Ertug și eu sper că mâine vom reuși să ajungem la un compromis satisfăcător pentru toată lumea cred că majoritatea dintre noi înțelegem de ce trebuie ca acest cabotaj să fie reglementat uh, din prima zi de către legislația în domeniul detașării. O limită poate să existe, eventual, dar nu acele două zile menționate. Domnule Zotoschi, aveți trei minute. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc, mulțumesc bineînțeles și raportorilor pentru munca lor uh, foarte eficientă și pentru că s-a organizat foarte bine aceste ședințe ale uh, raportorilor. Subiectele abordate uh, nefiind ușoare, au fost totuși discutate pe îndelete. De pildă, digitalizarea. Am însă în continuare semne de întrebare. De pildă, stabilirea acelor condiții pentru a putea efectua sau, activități de transport, eh, servicii de transport. Pe noi ne preocupă costurile asociate, costurile care trebuie să fie suportate de IMM-uri sau de firme foarte mici sau de cei care folosesc eh, vehicole ușoare de sub 3,5 tone. Cabotajul nu este bun Cabotajul este bun uh, uh, și pentru mediul înconjurător, dar și pentru a stăpâni uh, prețurile. Ar trebui să încurajăm această practică și nu să o stabilim și să o restricționăm. În alte părți ale lumii, cabotajul nu este așa de prost văzut. Uh, sau în alte sectoare. De pildă, nu văd de ce în sectorul rutier suntem așa de înverșunați împotriva cabotajului. Bineînțeles că dorim să combatem abuzurile pe piață, însă nu ne dorim să facem lucruri care să ducă la uh, eliminarea IMM-urilor care nu, vor, nu se vor putea adapta la toate aceste reglementări din ce în ce mai uh, stricte. Mulțumesc și vă mulțumesc și pentru că vă respectați timpul de vorbire. Acum vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule Telicca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând vreau să vă spun că apreciez uh, modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum uh, modul în care raportorul și echipa sa s-au uh, mișcat foarte eficient și vreau să spun că și eu înțeleg că este greu cu amendamentele de compromis. Ele nu parvin decât, nu parvin decât cu 24 ore uh, înainte. Este o mare problemă și știu asta. Însă l-am ascultat pe Ismail Ertug și pe alții, iar la detașare trebuie să fim uh, atenți la ce poziție exprimăm. Mă refer la cabotaj, respectiv la trașarea lucrătorilor. În total, aceasta reprezintă un peisaj sau o atmosferă în care va fi foarte greu să ne punem de acord și să oferim uh, condiții rezonabile și pentru operatorii de pe piață, dar și pentru um, lucrători și pentru drepturile lor. Uh, Domnul Koch a mai spus că uh, este, este dornic să, uh, să ajungă la compromisuri, că asta este starea, starea sa de spirit. Câteva minute mai târziu a venit și a spus că sunt lucruri de nenegociat. Cam așa stăm și cu ce se va întâmpla mâine. Mă refer acum iarăși la cabotaj. Bun, uh, Aici este cheia problemei, zic eu, când vine vorba de o gestionare sănătoasă a transportului internațional și a tranzitului de mărfuri. Eu văd că amendamentele de compromis uh, sunt pe calea ce, cea bună, dar uh, în text n-am găsit nimic care să spună că se limitează sistematic abotajul. Spuneți-mi și mie dacă ați găsit un astfel de pasaj în text. În al doilea rând, în ce măsură se elimină transportul uh, cu camionul uh, neîncărcat în condițiile în care se permite totuși cabotajul, este foarte clar că piețele sunt în fel și chip. Să zicem că avem un transport internațional dintr-un colț în celălalt al Europei, este foarte clar că nu poți să spui că se va întoarce camionul înapoi încărcat cu diverse bunuri. Nu e rezonabil. Una este să faci niște, să discuți niște lucruri și alta este să te adaptezi la libertate, la realitate. Marea problemă sunt obstacolele. Asta este marea problemă. Și, pe de altă parte, bineînțeles, și protecția socială o altă, o altă problemă. În orice caz, sper că ne vom descurca până la urmă. Mulțumesc pentru tot, pentru tot ce s-a făcut. Au mai rămas vreo două, trei chestiuni în uh, suspans și vom vedea cum vom uh, proceda și mâine. Mulțumesc foarte mult, domnule Delicica. Acum uh, îmi dau cuvântul mie. În ce privește cabotajul, dragi colegi și dragi Ismail, vreau să subliniez că Ismail a făcut o treabă extraordinară cu acest raport. Ai moștenit acest raport uh, în niște circunstanțe foarte grele pe care le cunoaștem cu toții și uh, ți l-ai însușit uh, imediat, mulțumit colegilor și acelor de la secretariat. Și iată, în condițiile acestea ne putem lăuda că vom merge la plenare înainte de vacanța de vară. Și pe de altă parte, Înțeleg că unii doresc să scape definitiv de cabotaj, dar nu este ceea ce spune Curtea de Justiție, care recent, într-o hotărâre privitoare la cabotaj și Danemarca, spunea recent că trebuie precizată legislația în materie. Asta nu înseamnă că ea trebuie eliminată sau golită de sens. În condițiile în care discutăm despre limitarea fenomenului cabotajului în ședința cu raportorii din umbră, chiar mâine o discuta asta, vreau totuși să reamintim ce s-a întâmplat acum trei săptămâni la Comisia Ocupare. Am limitat cabotajul la 48 uh, de ore și cu o perioadă de carență cunoscută. În aceste condiții, Comisia a, a trimis un mesaj foarte puternic, în sensul că liberalizarea cabotajului nu poate să fie o soluție în condițiile în care în ce în ce mai mulți șoferi nomazi pe drumurile noastre, cu consecințe uh, foarte grave și pentru siguranța rutieră, dar și pentru uh, condițiile de viață ale șoferilor noștri. Eu sper și Comisia Transporturi va avea curajul politic de a adopta o hotărâre asemănătoare. Trebuie neapărat să avem o legislație cu adevărat socială în materie de transport rutier, inclusiv pentru vehiculele ușoare. Toată lumea știe aici că vehiculele utilitare e, e, ușoare sunt din ce în ce mai numeroase, substituindu-se transportului de, în transportul de mărfuri camioanelor în transportul internațional. Așadar, dragi colegi, să fim prudenți și vigilenți, să nu lăsăm lacune sau vid juridic și să aplicăm cele patru criterii tuturor vehicolor utilitare uh, lej, uh, ușoare care practică transportul internațional. Am mai spus-o și o repet, trebuie să trimitem un mesaj puternic împotriva dumpingului social. Și dacă este să facem asta, avem nevoie de un adevărat jandarm european în materie, adică o agenție europeană care să facă treaba asta și să controleze situația. Pentru că legile pot să fie superbe, dar uh, nu se aplică. Și a venit acum momentul să spunem că statele membre sunt cele care vor aplica și că trebuie să le avem încredere în ele să nu uităm cât, de câte și de câte ori acest lucru nu s-a verificat pe teren. Mulțumesc în orice caz, îi mulțumesc lui Israel, Ismael și sperăm că propunerile sale vor fi îmbrățișate. Doamna Kilonen, dragi colegi, doamnă președinte, în primul rând vreau să mulțume- îi mulțumesc lui Ismael și echipei sale. Nu a fost simplu și nu a fost o situație ușoară, cea pe care uh, ai cunoscut-o și undeva acolo sus îi mulțumesc și lui uh, Nielsen care a lucrat așa de bine și cred că acesta este un uh, dosar mult mai important decât altele, cel puțin pentru mine, deoarece este o adevărată moștenire pe care am primit-o. Ei bine, cred că am reușit să cooperăm foarte bine, jonglând cu aceste trei dosare dificile, cabotaj, detașare și timpul de odihnă și timpul de condus și mulțumesc întregii echipe de la Comisia TRAN pentru că ne-au dat concursul. Foarte bine și uneori sau deseori uităm să le mulțumim și acestora. În ce privește amendamentele de compromis, aici cred că aflându-ne acum, aflându acum în această fază finală, trebuie să găsim soluții inteligente care apoi să forțeze, să forțeze statele membre să coopereze să facă schimb de informații acolo unde e cazul, de pildă ce privește verificările pe drum sau verificările companiilor sau controlele și inspecțiile. Și acestea fiind spuse, trebuie să ne punem uh, întrebarea impactului digitalizării pe care uh, tot promovăm aici în Europa, dar care de fapt nu există. Este mai mult o iluzie. Mai avem mult drum de parcurs până să ajungem la acest gen de soluții și să avem cu adevărat o platformă și un adevărat schimb de informații care reprezintă o adevărată nevoie, așa cum uh, este necesară și respectarea legislației actuale. Așadar, Sper că mâine vom ajunge sau vom găsi toate aceste soluții, inclusiv în ce privește răspunderea, cui revine răspunderea. Nu e simplu, dar, de pildă, eu am propus ideea unei platforme de încredere, bazată pe încredere și nu sistemul de liste negre. Adică, E mai bine să-i lăudăm pe cei care fac o treabă bună și să uh, arătăm exemplul acesta pozitiv, arătând ce se întâmplă atunci când respecti așa cum trebuie regulile și regulamentul și sperăm că, sperăm că astfel putem să uh, modificăm și mediul concurențial și uh, să se schimbe și fața transportului, sectorului transportului în Europa. Marea problemă pentru noi uh, este, cea mai mare problemă este probabil cea a celor companii fictive, tip căsuță, poștală. Sper că vom găsi o soluție pentru că și asta se leagă de tot aspectul concurențial din sectorul transportului rutier și nu prea am abordat de fapt această problemă. Mă bucur că măcar acum vom sau avem legislația aceasta în discuție. Mulțumesc foarte mult, domnule Koch, aveți cuvântul. Două minute. Da, mulțumesc, Ismail, pentru munca excelentă. <coughs> Da, și uh, în acest domeniu trebuie să asigurăm condiții de concurență loială, însă vom putea să le asigurăm doar dacă limităm uh, operațiunile de cabotaj, cel puțin atâta vreme cât nu există o piață internă cu um, condiții fiscale și de muncă armonizate. Da, și eu sunt de acord cu această perioadă de 48 de ore, cu perioada de așteptare pentru șofer și pentru vehicul, este esențială pentru mine, pentru a combate cabotajul sistematic și deci ilegal. Apoi, de aplicarea domeniului, extinderea domeniului de aplicare la uh, Uh, toate vehiculele comerciale uh, peste 2,4 uh, tone. Într-adevăr, și acestea trebuie să respecte toate cele patru um, condiții pe care trebuie să le respecte uh, vehiculele peste 3,5 tone. Apoi, aspectul uh, sediului este foarte important pentru că deocamdată lasă loc de abuzuri sub forma companiilor fictive și așa mai departe. Uh, și uh, sper că și amendamentul meu va putea fi cuprins la compromisul de articolul 5. Uh, un șofer trebuie să desfășoare majoritatea acțiunilor sale de transport um, în statul uh, de unde are sediul firma sau respectiv de acolo să pornească și Uh, cred că acesta este criteriul care ar trebui să se îndeplinească, indiferent dacă e vorba de un uh, vehicul în uh, proprietate proprie sau un vehicul închiriat. Mă adresez acum domnului Liejoa din partea Comisiei Europene. Să-i ascultăm poziția, vă rog. Mulțumesc. Am să fiu foarte succint pentru că sunt mulțumit de explicațiile domnului Ertug cu privire la punerea în aplicare în cazul companiilor fantomă. Am uh, senzația că, în general, uh, lucrurile merg în direcția cea bună. În ceea ce privește utilitarele comerciale ușoare, înțeleg că există două opțiuni. Propunerea comisiei, potrivit căreia toate aceste utilitare ușoare uh, se supun uh, regulilor privind accesul la profesie. Însă, trebuie reținut că în baza propunerii comisiei vom uh, aplica doar două din patru condiții pentru aceste utilitare. Dacă abordarea este să aplicăm toate cele patru uh, condiții, inclusiv obligația, obligația de a avea o licență comunitară, credem uh, că ar fi mai rezonabil să mergem pe a doua opțiune pe care ați menționat-o, și anume să se aplice această regulă doar operatorilor implicați în transportul internațional și utilitarelor comerciale de la un anumit uh, tonaj încolo și dumneavoastră ați propus 2,4 tone. Referitor la accesul la piață, cred că nu sunteți uh, surprinși să aflați uh, Uh, care este poziția noastră, pentru că um, în urma proiectului de raport al domnului Nielsen am exprimat deja o poziție și avem o uh, opinie destul de critică față de ideea dumneavoastră. Vă reamintesc filozofia um, propunerii comisiei, nu, nu liberalizării și nu restricțiilor am propus o nouă regulă pentru cabotaj și anume un număr nelimitat de operațiuni de, în decurs de 5 zile. Poate că credeți că este prea mult, însă noi credem că 48 de ore nu sunt suficiente. Credem că aceasta este o restricție față de legislația actuală și, așa cum am uh, menționat deja, nu putem să sprijinim o astfel de regulă care să limiteze cabotajul la 48 de ore. La fel, nu putem să susținem o regulă care să limiteze cabotajul la operațiunile în care camionul uh, se întoarce sau revine de la locul unde există sediul. Combaterea condusului uh, nomad uh, este importantă și asta trebuie să se facă prin uh, raportul domnului Van den Kamp și nu prin restricționarea cabotajului. Un operator trebuie să aibă posibilitatea de a face cabotaj uh, în uh, cursa internațională și nu doar când se întoarce acasă. Ultimul punct se referă la acea perioadă de cooling off. Aceasta făcea parte din propunerea Comisiei, dar este și o discuție pe care o avem în Consiliu. Uh, cu scopul de a combate cabotajul sistematic. Totul depinde de durata acestei perioade de cooling off. Dacă vorbim de două sau trei zile, poate că ar fi acceptabil, dar dacă perioada aceasta de cooling off este de 10 zile, e altceva și este o altă restricție pe care nu o putem susține. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Liejoa. Vă reamintesc că votul va avea loc pe 4 iunie la ora 16. 4 iunie, ora 16. Continuăm cu ultimul uh, raport. A, ah, pardon, domnule Ertug, vreați să interveniți din nou? Dank. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt, uh, au fost adresate mai multe întrebări. Vreau să răspund întrebării lui Pavel Telicca. Pavel a spus că această limitare sistemică, nu există niciun fel de limită, limitare pentru cabotaj. Există o impozitare a cabotajului. Ar fi greșit să spunem că vrem să introducem o limitare sistemică. Dorim ca uh, acest cabotaj incorrect și ilegal să fie impozitat și, într-o oarecare măsură, să fie reformat, practic. Și apoi se întreba de, de ce nu sunt deschis la negociere când vorbim despre detașarea din prima zi. Pentru că există o majoritate foarte, foarte mare care dorește uh, să mențină uh, de la din, din prima zi de cabotaj uh, aplicarea directivei și atunci mă întreb, dar ce rost, ce rost are să mai discutăm? Există o majoritate foarte clară și mare și de aceea uh, nu este negociabilă această poziție. Și în al treilea rând vreau să-i rog pe toți să se gândească că dacă limităm la 48 de ore, atunci uh, numărul operațiunilor nu este limitat. Deci poți să faci oricâte operațiuni poți să faci în cele 48 de ore și apoi apoi poți să continui transport internațional fără niciun fel de limite. Deci, dacă, de exemplu, din punctul A se începe un transport internațional și înainte de acesta a fost deja depus documentul electronic de transport Mm, unde se spune că are loc un transport internațional din locul A în punctul B. În punctul B uh, bunurile sunt uh, descărcate. Din acel moment încep cele 48 de ore, deci două zile uh, de cabotaj nelimitat și apoi pentru mine se pune întrebarea dacă această companie dorește să continue transportul internațional foarte bine, niciun fel de problemă, niciun fel de limitare. Dar tocmai asta e problema pe care o avem astăzi, că nu există niciun fel de control asupra modului în care se face transport uh, uh, în sistem de cabotaj în mod ilegal. Unde, cât, uh, în cât de multe operațiuni, în ce perioadă de timp știm că fie că e vorba de 3, 5, 0 nu, nu se poate aplica, nu se poate verifica conformitatea dacă stabilim un număr de operațiuni. Deci este mult mai bine să dăm un interval de timp în care să se poată face un număr nelimitat de operațiuni de cabotaj. Comisia spune că se poate că nu, nu poate să ne susțină, oricum nu ne-a susținut, spune 5 zile, eu spun 2 zile, cred că este suficient. Uh, și după aceea transportul internațional este posibil absolut fără niciun fel de limită și astfel piața internă este neatinsă. Cine vorbește despre limitare neagă de fapt eforturile noastre. Noi spunem, da, transportul internațional este în regulă, nu vorbesc aici de detașare, vorbesc de transportul internațional în sine, care nu este limitat. Dar dacă pe piața, dacă vreau să intru apoi pe piața națională și să fac cabotaj acolo, atunci, sigur, trebuie să pot să fac acest lucru pentru a evita întoarcerile uh, cu mașina goală, dar în decurs de 48 de ore, sub uh, premisa că <coughs> operațiunile de cabotaj reprezintă transport național. Și Ehm, sigur că nu avem standarde egale peste tot în Europa și cred că acesta ar fi singurul mod de a reglementa lucrurile astfel încât să optimizăm și utilizarea resurselor. Și ultima propoziție. De ce ar trebui să accept ce spune Comisia? Ehm, Comisia vrea să legalizeze acum uh, această uh, situație de vest sălbatic de pe șoselele europene. Uh, nu cred că ar trebui să lăsăm să, se, să permitem să continue această situație. Mulțumesc. Trecem acum la ultimul raport. Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători și dau cuvântul raportoarei, doamna Monteiro de Aghiar. Aveți cuvântul. Senhora Presidente. Permitam-me, antes de mais, agradecer, obviamente, a todos os. Mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc uh, colegilor care au contribuit la aceste eforturi și care ne-au permis să ajungem la aceste compromisuri. Profit de această ocazie pentru a face o mică declarație de interese și pentru a vă spune că în ceea ce privește abordarea mea și deschiderea mea de spirit, am acceptat mai multe poziții. Unele propuneri care mi se păreau redundante din punctul meu de vedere și al PPE-ului. Erau propuneri care se regăseau în alte regulamente sau în alte directive. Sigur că unele perspective sunt uh, reflectate în aceste compromisuri. În fine, au existat anumite redundanțe, dar uh, tocmai în acest uh, spirit de deschidere, am reușit să ajungem la un text care răspunde așteptărilor tuturor grupurilor politice și tuturor colegilor. Acum, să vedem care este propunerea. Această propunere are ca scop deschiderea progresivă a pieței pentru vehiculele închiriate fără conducători auto în vederea eliminării celor 28 de reguli care există pentru aceste vehicule închiriate înmatriculate într-un alt stat membru. Practic vorbim despre înregistrarea și asigurarea siguranței acestor vehicule în toată Europa. Comisia a făcut un studiu de impact și în ceea ce privește transportul de mărfuri, analiza de impact, studiul de impact uh, ne-a arătat că aceste vehicule sunt adesea moderne, ecologice, și ne îndreptățesc uh, să aspirăm la o piață mai ecologică. Aceste întreprinderi pot să utilizeze vehicule închiriate pentru transportul de marfă în aceleași condiții ca și vehiculele închiriate pe teritoriul propriu. Deci trebuie să evităm discriminarea în funcție de locul în care este închiriat vehiculul statele membre au posibilitatea de a limita numărul de vehicule închiriate pentru transportul de marfă dacă închirierea se face într-un alt stat membru. Oricum, vorbim despre patru, ani, patru luni pe an și 25% din flota de vehicule. întreprinderile care au uh, patru vehicule nu pot să închirieze decât unul singur. Pentru ca această propunere să fie pusă în aplicare, va fi nevoie de un registru electronic național. Și asta mm, conform uh, directivei 1061 trebuie să se țină cont și de locul în care și are sediul întreprinderea. Deci vorbim despre un registru electronic în care să fie înregistrat vehiculul în funcție de locul în care circulă. Această muncă administrativă trebuie să se facă prin uh, sistemul electronic al pieței interne despre care am vorbit deja în cadrul pachetului de mobilitate. Ultimul comentariu. este următorul. Este important să evităm povara administrativă inutilă, pentru că noi în Parlament ne dorim mereu să îmbunătățim situația și vrem să evităm să fim acuzați că elaborăm uh, legi prea îndepărtate de cetățenii europeni și prea îndepărtate de întreprinderile europene. Deci vrem să scăpăm de această imagine. Și în acest sens trebuie să ne concentrăm uh, îndeosebi pe IMM-uri. Trebuie să creăm un mediu favorabil pentru IMM-uri și trebuie să ne asigurăm că întreprinderile Uniunii Europene nu sunt discriminate. Iată așa o imagine generală a compromisurilor la care am ajuns. Mulțumesc, mulțumesc. Începem cu doamna Anderson, raportor fictiv. Mulțumesc. Apreciez uh, foarte mult eforturile raportoarei, însă, din păcate, ne aflăm într-o situație dificilă, pentru că au existat mai multe probleme procedurale, dar și probleme pe fond. Uh, microfonul s-a întrerupt. Frankly, not been taken account of in the compromises. Um, but firstly, in terms of the procedure, we had some problems having shadow... Am avut niște probleme la reuniunile cu raportorii din umbră. Din păcate, ultima reuniune a fost uh, schimbată ca oră în ultimul moment, deci multe persoane nu au putut participa și mi se pare că ne pripim, ne grăbim în acest dosar uh, pentru faptul că nimeni nu e așa interesat, dar de fapt e un dosar foarte important și încercăm să ajungem la niște, să realizăm niște lucruri destul de importante pentru că avem o piață bună și corectă, să încurajăm piața în mod corect în întreaga Uniune Europeană. Deci cred că na, acesta este comentariul meu uh, negativ. Cred că am făcut niște progrese. În ceea ce privește restricțiile, problema de bază este ar trebui să permitem statelor membre din motive legitime de politică publică să introducă restricții cu privire la utilizarea vehiculelor închiriate Multe dintre grupuri spun că ar trebui să existe niște uh, limite de timp maxime în care să fie utilizate aceste vehicule. Raportul spune că trebuie să existe o limită minimă și nu merge nici pe linia Consiliului, ceea ce nu e neapărat rău, dar uh, totuși uh, suntem foarte departe de poziția Consiliului. S-au făcut multe sugestii și, din păcate, niciuna dintre ele nu uh, ne duc către un echilibru. În al doilea rând, o altă chestiune foarte importantă pentru noi, pentru că tocmai am discutat dosarul uh, cabotajului, uh, este o chestiune cheie pentru noi. Ni se pare că acest această legislație este importantă, încălcarea acestei legislații ar trebui să fie o chestiune care să afecteze buna reputație a întreprinderilor și există un amendament uh, în acest uh, sens și ar trebui să susținem acest amendament ca parte a unuia dintre compromisurile cheie privind uh, verificarea uh, conformității și în pofida apelurilor noastre nu ne-a ascultat nimeni. În al treilea rând, așa cum a spus uh, doamna raportor, aceasta este în primul rând o măsură de mediu, însă există datorii uh, foarte clare, îndatoriri foarte clare în toate instituțiile europene pentru a ține cont de aspectele de mediu în tot ceea ce facem. Acum, sigur că nu toate vehiculele trebuie să fie utilizate în contextul acestei legislații. Noi am uh, prezentat o limită de 5 ani. Într-adevăr, este o limită destul de strictă. Dar uh, acum, indiferent dacă vorbim despre vehicule ușoare sau grele, ele trebuie să se conformeze măcar cu standardele Euro 5 deci am propus mai multe modalități de a aborda această chestiune, inclusiv o propunere de compromis care să spună că trebuie îndeplinite măcar standardele Euro 5 și Euro 6 și revenim practic la vehiculele de dinainte de 2009. Accept uh, argumentul legat de IMM-uri, însă pe piața vehiculelor închiriate, majoritatea covârșitoare, 93% din piață, sunt membrii ai Lease Europe iar aceștia mm, și-au asumat angajamentul de a mm, folosi vehicule ecologice. Comisia afirmă că flota de vehicule închiriate va fi inevitabil mai curată, dar uh, nu este pregătită uh, pentru o legislație în acest sens și noi considerăm că este o abordare inacceptabilă. Uh, Acum, legat de drepturile sociale, credem că există anumite chestiuni uh, specifice care au reieșit în legătură cu um, informarea și educarea șoferilor. Deci ar trebui să existe niște informații minime uh, legate de um, vehiculele închiriate. Noi am uh, făcut mai multe propuneri, inclusiv un amendament la directiva CPC și uh, ar trebui să includem un amendament în anexa la această directivă. Am uh, sugerat și o clauză privind formarea profesională, dar și o altă clauză în care uh, spunem, informații necesare. Este doar o sugestie destul de relaxată. Deci în pofida acestor uh, eforturi și în pofida acestor uh, probleme uh, procedurale, noi în momentul de față nu putem susține niciunul dintre compromisuri. Vă stăm la dispoziție în continuare pentru discuții. Văd că se dorește să se voteze săptămâna viitoare, dar dacă um, trebuie să, dar cred că trebuie să facem o analiză mai riguroasă. Mulțumesc, doamna Anderson, domnul Demesmacher. Voorzitter, eh, beste collega's, eh, ik wil op mijn... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, și eu doresc în primul rând să mulțumesc eh, raportoarei pentru angajamentul său, pentru deschiderea sa și pentru faptul că ne-a ascultat pozițiile. Uh, astfel s-au născut compromisurile pe care le avem în față și noi, în mare, suntem uh, chiar mulțumiți de acest amendament de compromis. Pentru grupul nostru este important să existe un echilibru în acest dosar. Uh, pe de o parte, avem piața închirierilor de camioane și, pe de altă parte, politica uh, fiscală, politica economică a statelor membre. Amendamentele de compromis reflectă acest uh, echilibru între cele două și de aceea ne mulțumesc. Piața națională a închirierilor trebuie să fie uh, deschisă și piața europeană trebuie să, a închirierilor auto trebuie să fie deschisă. Uh, și trebuie să existe o bună colaborare uh, în acest domeniu a statelor membre, lucru foarte important pentru grupul nostru, pentru ECR. Propunerile noastre au fost uh, integrate în texte cu mici modificări uh, semantice, Um, grupul nostru poate să susțină aceste compromisuri. Vreau să mulțumesc încă o dată, domnule raportor, și tuturor colegilor pentru buna colaborare. Mulțumesc, domnul Van Miltenburg. Mulțumesc. În primul rând aș dori să îi mulțumesc uh, raportorului pentru această abordare pragmatică și pentru uh, disponibilitatea sa de a ajunge la o poziție echilibrată. Aș vrea să menționez două aspecte importante. În primul rând, raportoarea a dat dovadă de deschidere pentru a rezolva problemele și cred că ar trebui să eliminăm restricțiile inutile care împiedică operatorii de transport să opereze eficient pe tot teritoriul Uniunii Europene. Și, de altfel, asta propune și Comisia. Ar trebui să existe un nivel minim de liberalizare pentru utilizarea vehiculelor închiriate. În uh, momentul de față, statele membre nu ar trebui să mai restricționeze utilizarea acestor vehicule închiriate peste 6 tone pentru operațiuni pe cont propriu. Raportoarea a făcut uh, niște amendamente care încă păstrează această restricție, dar uh, Mă bucur că cu sprijinul uh, Comisiei Europene am avut argumente convingătoare să limităm posibilitatea impunerii unei astfel de restricții. Apoi, uh, statele membre ar trebui să permită utilizarea acestor vehicule închiriate timp de cel puțin patru luni consecutive. Știm că Consiliul va adopta o altă poziție, dar noi aici ar trebui să păstrăm această perioadă de uh, patru luni pentru a face față um, uh, cererilor de vârfuri sezoniere. Oricum, trebuie să existe o abordare proporționată, proporțională și statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a restricționa utilizarea vehiculelor închiriate, permițând sau aplicând -o un plafon de 25% din, din flotă. Dacă o flotă um, cuprinde mai mult uh, de uh, patru vehicule, măcar unul trebuie să poată fi închiriat. Acesta este un compromis bun. Din păcate, însă, există alte grupuri politice care au o părere diferită și asta creează probleme pentru că ar trebui să existe un, ar trebui să fie un dosar uh, tehnic și necontroversat. Dar uh, noi, cu toate solicitările din partea socialiștilor, verzilor, FDD, am transformat acest dosar uh, într-o sorcovă într-un dosar controversat politic. Cred că vom mai avea nevoie de încă o lună pentru a finaliza întregul pachet de mobilitate, pentru că în aceste condiții nu cred că putem să ajungem la un compromis. De aceea vreau să insist pe flexibilitatea tuturor grupurilor politice, astfel încât să ajungem la un compromis larg și să votăm cu majoritate și să ajungem la trialog. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Matis. Doamna Vieux. Și eu uh, aș vrea să subliniez uh, calitatea um, acestui demers. Am să mă concentrez pe un aspect uh, important. Vorbeam despre posibilitatea întreprinderilor de a închiria astfel de vehicule pentru transportul de marfă. Și asta poate să fie un ajutor uh, pentru întreprinderi care pot astfel uh, să facă față diferitelor fluctuații. Însă nu trebuie să încurajăm uh, frauda fiscală și socială. Altfel spus, avem nevoie de niște măsuri, de niște garanții clare. Măsurile și amendamentele propuse până acum nu merg în acest sens și sunt insuficiente suficiente. Am uh, depus niște amendamente prin care am susținut o limitare în timp și în ceea ce privește volumul, adică limitarea la o lună de două ori pe an și apoi o limitare de volum cu maxim 25% din flotă. Am ascultat uh, această dezbatere și uh, aș fi mai degrabă în favoarea prelungirii dezbaterii. Oricum, sunt disponibilă și mă voi mobiliza și eu în acest sens. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să intervină, așa că dau cuvântul comisiei prin vocea domnului Liejoa. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia susține în general proiectul de raport și spre deosebire de ceea ce au spus uh, raportorii din umbră, discuțiile în Comisie și Consiliu merg cam uh, în aceeași direcție. Deci acest uh, dosar este un candidat foarte bun să ajungă foarte repede în trialog. Susțin ce a făcut doamna raportor. Aș menționa noul articol 2 din propunere care prevede un principiu foarte clar. Dacă un operator poate folosi un vehicul în țara sa în care își are uh, sediul, ar trebui să-l, folose- să-l poată folosi indiferent de locul în care se înregistra vehiculul respectiv. Există însă un punct uh, pe care am vrea să-l vedem modificat și se referă la uh, Uh, operațiunile pe cont propriu sau în uh, nume propriu. Nu vedem niciun motiv să restricționăm uh, acest tip de operațiune. Practic, doar trei state membre au restricții demodate în legislațiile lor. Altfel, susținem în totalitate acest proiect de raport. Din păcate, nu sunt de acord cu pozițiile exprimate de un raportor din umbră, în sensul că nu văd niciun motiv obiectiv pentru care ar trebui să cerem o formare profesională suplimentară a șoferilor pentru utilizarea vehiculelor închiriate. Adică dacă ai permis de conducere, poți să-l folosești să conduci un vehicul care este al tău propriu sau închiriat. La fel trebuie să fie și în cazul șoferilor profesioniști. De asemenea, nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să existe o cerință minimă și anume ca vehiculele să fie Euro 5 sau 6. Dacă ne uităm la studiul de impact al Comisiei, aceste vehicule oricum sunt mai noi decât uh, cele aflate pe piață, pentru că noi uh, promovăm protecția mediului prin această directivă și Bineînțeles, există o legătură între acest text și textul privind capotajul. Dacă un uh, operator care închiriază un vehicul nu trebuie suspectat că face operațiuni ilegale. Și în încheiere vreau să exprim sprijinul Comisiei pentru acest raport, doar cu acea singură rezervă că nu ar trebui să includem uh, un uh, tratament mai strict pentru acele operațiuni uh, în cont propriu. Mulțumesc, doamna Otero, în concluzie. Muito obrigada, Sr. <clears throat> Presidente. Agradecer uh, todas as posições novamente expressas aqui. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor pentru opiniile exprimate încă o dată, colegilor de la toate grupurile politice. Într-adevăr, nu am putut să mă întorc acasă uh, fără să-mi exprim tristețea când am auzit ceea ce a spus doamna raportor din umbră, care a spus că poate există vreun motiv ascuns pentru care vrem să um, Mm, accelerăm uh, lucrurile în acest dosar, nu există niciun fel de motiv, uh, nu am putut să ținem acea reuniune și a trebuit să o modificăm uh, din cauza unor chestiuni procedurale, um, dar totuși am reușit să găsim o dată la care am putut să fim prezenți aproape toți, cu excepția câtorva colegi. Deci, am, totuși am reușit să discutăm acest raport, raport foarte tehnic în care încercăm să um, împăcăm uh, opinii politice foarte divergente. Am acceptat uh, majoritatea amendamentelor din partea socialiștilor. O să analizez încă o dată chestiunile legate de mediu, faptul că orice vehicul înmatriculat în Uniunea Europeană trebuie să respecte cerințele de mediu, criteriile de mediu. Poate că asta merge uh, Uh, pe o altă linie față de ceea ce am spus la început. Încercăm să punem în aplicare uh, dispozițiile care sunt uh, în vigoare și să încercăm să reducem partea nenecesară a, a birocrației. Vreau să vă reamintesc că acestea sunt dispoziții care se referă la vehiculele închiriate fără conducător auto și cei care au informații în acest domeniu Eh, cei care au acces la piață sunt acoperiți de această directivă. Și eh, vorbim despre buna reputație a întreprinderilor. Putem să avem un vot separat, dacă e necesar, pe acest subiect. Și în încheiere, nu am eh, acoperit o serie de aspecte în amendamentele de compromis. E adevărat acest lucru, dar aș dori să fac apel la înțelegerea tuturor. Dacă uh, am, încerc, am fi încercat să întârziem procesul pentru a include mai multe elemente în compromis, atunci am fi ajuns uh, la probleme, pentru că așa au spus, cum au spus în mulți, acesta este un document bun uh, pe care l-am îmbunătățit în mai multe puncte, dar nu vrem să ajungem într-un uh, într-un impas. Vrem să folosim discuția constructivă pe care am avut-o la mai multe reuniuni și uh, să progresăm pe baza compromisului și uh, acestui spirit. Da, să nu diluăm prea mult uh, paharul de Porto. În sfârșit, aici am terminat. Votul va avea loc pe 24 mai la ora 9, la următoarea ședință a comisiei noastre, deci atunci ne întâlnim pe 24 mai la ora 9 și pentru ședința comisiei, dar și pentru a vota acest dosar. Și o zi bună tuturora sau un sfârșit de zi bună tuturora.